Bună dimineața tuturor. O să vorbesc în germană. Ca să se bucure și interpreții mei din cabina mea. Ne, reunim astăzi pentru a le ura bun venit celor patru miniștri maghiari. Este vorba de ministrul sportului, educației, culturii și ministrul politicilor sociale. Președinta se asigură că ministrii au interpretare. Îi informăm pe domnii ministri în legătură cu ceea ce se întâmplă la ora actuală în comisia noastră. Președinția maghiară va prelua parte din programele noastre. Avem doar un singur dosar legislativ care va fi finalizat pe perioada președinției maghiare. Este vorba despre tema patrimoniului european. Probabil că președinția maghiară, dacă se mișcă Consiliul în ritmul adecvat, va finaliza acest dosar. Avem uh, foarte multe teme interesante. Domnul Sver, fostul ministru al educației din Slovenia, uh, redactează raportul Tineretul în Mișcare. Știți că nu este un program în sine tineretul în mișcare, ci mai degrabă un instrument pentru ca politica de tineret și uh, de educație să fie mai bine coordonată la nivel internațional. Marie-Therese Sanchez Schmidt uh, redactează raportul în ceea ce privește industriile culturale și creative. O temă importantă, mai ales acum, în vremuri de criză. Știm că în acest domeniu se face foarte mult și contribuția la produsul social brut este enormă. De asemenea, mediul economic, uh, iată, regăsește din ce în ce mai multe implicații culturale. Doamna Hannibal din uh, Marea Britanie tratează raportul privind învățarea în primii ani de viață în Uniunea Europeană, o temă căreia ne dedicăm astăzi din ce în ce mai mult. Maghiarii știu foarte bine despre ce este vorba aici. Uh, știu foarte bine că, iată, trebuie să respectăm principiul subsidiarității. Nu putem să obligăm pe nimeni să facă ceva, putem doar să purtăm dezbateri, să emitem impulsuri pentru ca mai apoi Comisia și Parlamentul să dea curs acestor impulsuri. De asemenea, menționez raportul colegului nostru polonez Boris, care Uh, care uh, emite un raport despre provocările și oportunitățile din era digitală. Ne implicăm foarte mult pe tema filmului, fiindcă filmul este un instrument uh, optim pentru redarea istoriei europene. De aceea acest raport este, în opinia mea, foarte interesant. Colega noastră olandeză, care mereu stă cu nasul în laptop și care mereu uh, uh, se implică pentru preluarea culturii în Serviciul European de Acțiune Externă. Face așadar foarte multe în acest sens. Știm că SAE trebuie să aibă în vedere nu doar dimensiunea economică, energetică, financiară și așa mai departe, ci și dimensiunea culturală. De aceea am dorit să emitem un raport pe acest subiect pentru ca doamna Ashton să aibă un dosar cu care să poată merge mai departe. Iată așadar care sunt activitățile noastre. Sperăm ca uh, să existe colaborare. Îl avem pe domnul Atila Cene, ministrul sportului. V-aș ruga, stimați eurodeputați, să-i adresați domnului ministru întrebări ce țin strict de portofoliul domniei sale, regulă care va fi valabilă și pentru ceilalți trei invitați. Așadar, limitați-vă la întrebări ce țin de uh, competența domniei sale. Celelalte întrebări ar trebui să le rezervați uh, celorlalți, uh, pentru ceilalți colegi. Eu o să încerc să, mo- să fiu moderator. Începem acum cu audierea noastră și îi dau cuvântul domnului ministru al sportului, Atila Cene. Puteți să vorbiți în maghiară. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă președintă, în primul rând, aș dori să vă asigur de faptul că Ungaria va sprijini Comisia pentru Cultură în toate subiectele menționate anterior. Stimați eurodeputați, în calitate de ministru al sportului, am onoarea să prezint uh, programul președinției maghiare la comisia dumneavoastră. Sportul în Uniunea Europeană este influențat acum de doi factori. De tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare în urmă cu un an, și de comunicarea comisiei publicată pe 18 ianuarie săptămâna trecută. În ceea ce privește viitorul politicilor sportive, dorim să construim pe activitatea președinției spaniole și belgiene, predecesorii noștri. Așadar, dorim să existe coordonare la nivelul statelor membre. Uniunea Europeană vine cu măsuri de sprijin, cu uh, impulsionări, cu programe, dacă se întrezărește o valoare europeană la nivel național. Lucru care se reflectă și în comunicarea Comisiei, comunicare ce se numește dezvoltarea dimensiunii europene. Plus valoarea europeană, dimensiunea europeană, sunt lucruri cu care trebuie să cădem de acord. Și trebuie să venim cu argumente în favoarea acestei dimensiuni europene la nivelul sportului. În sectorul sportiv uh, dorim să existe finanțare adecvată din 2014 uh, încolo. Este, vine, este foarte indicat să implicăm organizații sportive și ONG-urile, fiindcă aceste foruri decid ce se întâmplă în sport. Concluziile Consiliului în ceea ce privește dialogul la nivel înalt sunt foarte importante. Dialogul între Consiliu, și uh, societatea civilă, sectorul non-guvernamental este foarte important. Am dori să ascultăm opinia statelor membre. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Iată, speranțele pentru sport au fost destul de înalte, dar uh, venind criza, acestea au scăzut. Uh, comisarul Vasiliu a indicat săptămâna trecută că nu este 100% sigur că sportul va fi inclus uh, în programele europene după 2014. Programele cadru existente deja în domeniul tineretului, culturii, educației uh, vor avea bugetul diminuat, cel puțin asta se întrezărește. Însă, există state membre care doresc în continuare să militeze pentru ca sportul să devină un program cadru european. Noi considerăm că sportul este în uh, fond de competență europeană, dar este într-adevăr utilă și acțiune la nivel european și este de dorit. Sportul poate consolida coeziunea socială atât uh, la nivelul echipelor sportive cât și la nivelul spectatorilor. Sportul este cel care te învață să respecti regulile la o vârstă fragedă, Sportul este activitatea care nu cunoaște bariere culturale sau sociale. Legătura dintre sănătate și activități sportive, activități fizice, este bine cunoscută. Statele membre pot învăța unele de la celelalte aici. Potrivit datelor din 2009-2010, Comisia a investit 6 milioane în proiecte ce țin de sănătate, uh, incluziune socială activități voluntare, uh, egalitate de gen, persoane cu dizabilități. 40 de proiecte au fost finanțate în cadrul acțiunilor pregătitoare. Zece proiecte noi sunt lansate anul acesta, Ungaria participând în patru din ele. Un uh, program se va axa pe măsurile antidopaj. Cel altul va încuraja incluziunea socială a migranților prin sport. Sunt inițiative salutare. De aceea considerăm că este foarte important să avem un program cadru pentru sport, în ciuda dificultăților financiare. Sigur, statele membre ar trebui să beneficieze pe cât posibil de fondurile structurale ce le sunt puse la dispoziție. Asta pentru că sportul ține de noile competențe europene – nu ar trebui să plecăm de la premisa că nu ar trebui să investim în sport, ba din potrivă, ar trebui să îmbunătățim poziția bugetară a sportului și în acest sens contez pe sprijinul uh, eurodeputaților, mai ales pe sprijinul acestei comisii, fiindcă avem nevoie de noi inițiative și trebuie să elaborăm împreună cu Comisia Europeană un program cadru pentru sport la nivel european. Stimați europeni, prelungi ștafeta de la președinția belgeană, ne pregătim să facem primii pași în această sferă politică nouă, atât la Consiliu cât și la Parlamentul European. Uh, va avea loc și un Consiliu al Ministrilor de Sport în decursul acestui semestru. Salutăm așadar comisia, uh, comunicarea Comisiei, în baza căreia Consiliul, la reuniunea din mai, va adopta o rezoluție. Grupurile de lucru pe sport își vor începe activitatea și ele astăzi la Bruxelles. Să sperăm că astfel cadrul cooperării va fi consolidat în domeniul sportului și identificării priorităților pentru viitor. Dorim ca Consiliul să vină cu un plan de lucru pentru viitoarele președinții rotative. Pe scurt, aș dori să subliniez evenimentele pe care dorim să le organizăm uh, în anul acesta. Vor avea loc două evenimente majore. În primul rând, reuniunea informală a ministrilor sportului, care va avea loc uh, la Budapesta pe 22-23 uh, februarie. Comisia Europeană și ea organizează un forum european al sportului, care, iată, va aduce la aceeași masă sute de organizații uh, sportive europene. Va avea loc o reuniune comună a ministrilor uh, sportului și a acestui uh, a reprezentanților acestui forum dorind să consolidăm sportul la nivel european. La reuniunea informală a ministrilor vom discuta și despre sportul în rândul seniorilor. Un subiect foarte important pentru noi, care însă până acum nu a fost considerat ca fiind prioritar se întreprind eforturi și pentru a îmbunătăți starea generală de sănătate, pentru a consolida uh, coeziunea socială. Iată și aici sportul poate juca un rol extrem de important. Dorim să preluăm activitatea întreprinsă în timpul președinției belgiene, coordonarea la nivel european în ceea ce privește măsurile antidopaj. Stimați eurodeputați, ne bucurăm că Parlamentul European a adoptat o rezoluție în decembrie 2010 Uh, sprijinind sportul și finanțarea acestuia. Sperăm că în continuare ne veți ajuta să îmbunătățim acest sector care reprezintă, iată, o piatră de temelie a valorilor europene. Mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumim, domnule ministru, pentru prezentare. Unele uh, afirmații nu au fost foarte promițătoare, fiindcă ați spus că există persoane care nu dau doi bani pe programele sportive. Dar uh, ieri am uh, numit un raportor pentru sport și acesta se va ocupa de comunicarea comisiei. Este domnul Fisas, căruia îi și dau cuvântul acum. Poftiți, vă rog. Eh, muchas gracias, señora presidenta, señor ministro, muchas gracias por su... Mulțumesc, președinte. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru această informare Am dorit să vă rugăm să transmiteți uh, și salturile noastre domnului Smith, care este extrem de activ în domeniul sportului și care cu siguranță va susține inițiativele președinției maghiare pentru a obține maximul de beneficii din acest domeniu. Am câteva întrebări specifice pentru dumneavoastră. Mă gândesc că deja există informații în legătură cu comunicarea din partea Comisiei, adică comunicarea doamnei Vasiliu, în legătură cu dimensiunea europeană și uh, sportul și aș dori să știu care sunt opiniile dumneavoastră în legătură cu această comunicare. Apoi a doua întrebare, care vizează strategia Europa 2020. Cum uh, poate sportul să contribuie la această strategie europeană? Apoi ați menționat uh, ceva ce ne preocupă pe toți și anume cadrul financiar pentru sport. Uniunea Europeană are competențe acum prin intermediul uh, tratatului de la Lisabona în acest domeniu. Prin urmare, există o natură conflictuală aici uh, cât privește linia bugetară pentru uh, sport. Credeți uh, că președinția maghiară poate face mai multe pentru sport în Uniunea Europeană? Doamna Trupel are cuvântul acum. Intervenție fără microfon. Uh, obviously we really have a problem with the microphones. Aber jetzt funktioniert's gut. Da, am avut o scurtă problemă, o mică problemă cu microfonul, mă scuzați. Uh, doresc să Mă refer la ceea ce a spus ieri seară doamna Vasiliu, doamna comisar, și anume că pe termen scurt, programul pentru sport nu va fi preluat. La fel, alte programe care ne vizează pe noi vor fi uh, diminuate. Mi se pare însă că este destul de problematic ceea ce se întâmplă. Contravine tratatului și noilor competențe care sunt stipulate pentru sport. Uh, Consiliul și Parlamentul reprezintă în continuare o autoritatea legislativă. Și atunci ar trebui să îi explicăm doamnei Vasiliu că nu suntem de acord cu astfel de afirmații în 2011. Contravin obiectivelor noastre. Aș dori să știu ce opinie are președinția maghiară, cum anume a reacționat la această comunicare. Mulțumesc. Președinta, domnul Tacula are cuvântul. Kiitoksia puheenjohtaja. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne aflăm uh, aici uh, într-un uh, cadru fino-ugric, am eu impresia. Și pot să vă spun că Finlanda a declarat deja că sportul este un domeniu foarte important. Eu pot să spun că e absolut esențial să vedem uh, că ministrul sportului din uh, uh, Ungaria este foarte activ în acest domeniu, mai ales după cariera pe care dânsul a avut-o. Avem mari așteptări din partea președinției maghiare, pentru că știm că sunteți realmente atașați sportului. La fel stă situația și cu președintele țării dumneavoastră. Europa traversează acum uh, o perioadă de criză și vom avea nevoie, în ciuda acestei crize, de investiții în domeniul sportului. Se pare că dacă investim uh, un euro în domeniul sportului, uh, economisim 2 euro care ar fi trebuit altfel investiți în domeniile sociale. E foarte important ca decidenții să înțeleagă acest lucru. Din păcate, însă, mulți ignoră acest fapt. Văd că aveți un program uh, ambițios. Și am văzut că va exista un Consiliu al Miniștrilor uh, pentru Sport, că vor uh, exista reuniuni pe acest subiect. Și e clar că trebuie să știm că speranțele și așteptările celor care evoluează în domeniul sportiv sunt foarte importante. E important să puteți să faceți progrese aici. Și asta pentru că Comisia și Parlamentul nu merg întotdeauna suficient de departe. Trebuie să mergem așadar încă și mai departe și sperăm că dumneavoastră veți reuși. Pentru mine e foarte important uh, să văd că sunteți gata să acționați. Ar trebui, prin urmare, să continuăm să acționăm pentru a ajunge la uh, rezultate. Mm, colegul Boris are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc pentru această prezentare foarte optimistă. Comisia se ocupă de sport foarte activ și noi căutăm metodele optime care pot fi aplicate. Cred că prim-ministrul maghiar a subliniat deja nevoia unor programe de uh, sport. E o bază de care avem nevoie pentru a putea implementa programe în domeniul sportului și Uniunea Europeană trebuie să financeze aceste proiecte. De aceea aș dori să uh, îl încurajez pe uh, domnul ministru ca în perioada 2007-2014 să se gândească la alocarea unor bani pentru programele sportive. Temeiul juridic uh, cere implementarea unor uh, proiecte și pentru alocarea unor bani în acest sens. De aceea am dorit să îi solicit domnului ministru să-și continue uh, acțiunile în acest uh, domeniu. Thank you. Thank you, Minister. Um, that, that was a very... Doamna Hannibal are cuvântul. Mulțumesc, uh, Doamnă președinte, mă bucur că am ascultat uh, obiectivele președinției uh, maghiare. Aș dori să fac un comentariu legat de uh, sportul destinat persoanelor vârstnice. Nu s-a discutat acest lucru, deși ar exista beneficii sociale și pentru sănătate. Puteți să ne spuneți ce intenții aveți în acest domeniu? Domnul Techeș are cuvântul. Elnök asszony, tisztelt miniszter úr! Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, dacă există un subiect uh, pe care îl putem numi realmente european, acesta este sportul. Pentru că el uh, reprezintă un subiect uh, împărtășit pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Prin urmare, ar fi o greșeală gravă dacă nu ne-am gândit la programele din domeniul sportului ca fiind parte integrantă din bugetul Uniunii Europene. Prin urmare, aș dori să propun comisiei noastre să facă tot posibilul pentru a pune la punct un program în domeniul sportului, iar apoi să transforme acest program în elementul cheie al strategiei Europa 2020. Domnul ministru Țene a fost invitat uh, recent în România uh, la aniversarea centenarului Uh, fundației uh, clubului sportiv din uh, Oradia. Acest eveniment, practic, a arătat cum sportul poate uni națiuni, cum sportul poate deveni o limbă comună. Sportul ne aduce mai aproape unii de alții. O a treia idee la care aș dori să mă refer la sfârșit este următoarea ar trebui să ne gândim la importanța tineretului. E bine cunoscut faptul că Uniunea Europeană are dificultăți în uh, a-și uh, comunica programele către uh, cetățeni. E o problemă constantă cu care ne confruntăm. Sportul este însă calea prin care noi putem ajunge la tineri. Prin urmare, reprezintă o valoare adăugată. Acest lucru trebuie reținut. Prin urmare, transformăm acest lucru într-o prioritate. Domnule ministru, care sunt șansele ca acest program pentru sport să fie pus în aplicare și ce putem uh, noi uh, face, doamnă PAC, uh, pentru a ne asigura că acest program va face parte din strategia Europa 2020? Ms. McClarkin. Doamna McClarkin, mulțumesc. Salut comentariile domnului ministru în această dimineață și uh, salut faptul că dânsul a trecut sportul ca prioritate pe agenda președinției uh, maghiare. Noi considerăm că sportul trebuie să fie o politică în Uniunea Europeană și suntem cu toții de acord că trebuie să existe un buget uh, pentru, pentru asta. Însă trebuie să identificăm uh, în timpul pe care îl avem uh, la dispoziție până în 2014, unde exact uh, poate adăuga Europa o valoare și uh, cum putem să avem beneficii exacte de pe urma sportului. E clar că pentru a obține bani, programul trebuie să ajute sportul. Deci cum ne putem asigura că vă implicați în domeniul sportiv la toate uh, nivelurile. Portul de... Și pentru a putea să ne facem vocea auzită. Der letzte Frage ist Herr Migalski. Dziękuję bardzo. Panie... Domnul Migalski are ultimul cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, e adevărat că președinția maghiară va insista pe uh, programele sportive uh, din, uh, pentru statele care fac parte din parteneriatul uh, estic? Mulțumesc. Domnule Cene, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Voi încerca să folosesc timpul încă disponibil pentru a răspunde la cât mai multe întrebări. În primul rând, în ce privește comunicarea din partea Comisiei Europene publicată pe 18 ianuarie, noi am salutat acest document pentru că el se numește Dezvoltarea dimensiunii europene în sport. Împreună cu partenerii noștri belgeni și spanioli am așteptat cu nerăbdare această comunicare a Comisiei este prima inițiativă a Comisiei de, pe acest domeniu după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și practic este baza noastră de lucru în acest uh, domeniu. Uh, trebuie acum să creăm un program de lucru, aceasta este principala noastră prioritate, să obținem împreună cu statele membre un program de lucru. Nu știu dacă este un răspuns satisfăcător, am putea vorbi mai mult despre asta, însă, practic, noi considerăm că pe baza acestei comunicări putem începe să lucrăm uh, realmente. A doua întrebare. Cum poate sportul să contribuie la strategia UE uh, 2020? Cred că există un potențial excelent în acest domeniu, pentru că Sportul este în același timp și foarte specific, dar și orizontal, în sensul că poate fi folosit ca un instrument cu care să realizezi multe obiective. De exemplu, lupta împotriva excluderii sociale uh, poate fi uh, ajutată foarte mult uh, prin sport sau integrarea grupurilor sociale dezavantajate. Sportul poate contribui la îmbunătățirea mobilității, a ocupării forței de muncă, a sănătății publice se poate reduce prin sport numărul de zile de concedii medicale și, de asemenea, sportul o să spun de ce, sportul, de ce este atât de important să avem programe cadru pentru sport și finanțare potrivită pentru sport. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, fiecare euro pe care îl cheltuim în sport cum fiecare forint, cum spunem în Ungaria, dar oricum, orice, un, un euro cheltuit în domeniul sportului îți economisește 2 euro în alte zone, cum ar fi uh, politicile sociale și ministrul sportului trebuie să fie în avangarda acestei gândiri. Sigur că este un proces pe termen lung, dar este un proces care pe termen lung va da roade și va aduce multe avantaje. Nu e vorba doar de sport la nivel internațional, nu este niciun fel de uh, conflict de interese între sportul de elită și sportul de masă sau sportul pentru persoanele în vârstă. Toate aspectele sportive pot contribui la dezvoltarea societății și a economiei în Europa. Următoarea întrebare, apoi referitoare la buget și la finanțare. Ani de negociere sunt necesari pentru a adopta în Uniunea Europeană un program cadru. Propunerile trebuie să vină de la Comisia Europeană și apoi următorul pas este reprezentat de o decizie comună a Consiliului și Parlamentului. Așadar, ce fac eu acum, dacă vreți, este un fel de lobby în favoarea unui program cadru. Fac lobby pentru a obține susținerea dumneavoastră pentru că eu sper că dorim cu toții acest program cadru și trebuie să credem și să facem și pe alții să creadă că sportul nu înseamnă numai competiții la nivel înalt internaționale, ci mult mai multe lucruri. Și nu se pune aici doar întrebarea dacă eu pot să not mai rapid decât colegul meu finlandez. Cred că este sportul înseamnă mai mult decât competiție sportul este un uh, cuvânt internațional și în maghiară și în engleză și în toate limbile, uh, toată lumea înțelege acest cuvânt, dar pentru majoritatea oamenilor sportul se asociază cu idolii, vedetele sportive, cu atleții de vârf. Sigur că și această parte a sportului este importantă și una dintre ultimele întrebări care mi-au fost puse se referea la finanțarea pentru sport și cum uh, Uh, să ne concentrăm pe sportul de masă și sportul pentru toți. Încă o dată, eu nu cred că există un conflict de interese între sportul pentru persoanele în vârstă sau sportul de masă, pe de o parte, și sportul de vârf, sportul de performanță la nivel internațional, pe de altă parte. Cred că scopul nostru ar fi și ar trebui să fie ca sportul să devină parte a vieții noastre zilnice. Pentru asta e nevoie și de vedete, de, de modele de atleți de vârf pe care, de care fiecare stat membru să, să fie mândru și pe care să știe orice copil și în felul acesta copilul respectiv cu susținerea familiei să încerce să facă și să înceapă să facă sport la vârste foarte fragede și cine știe la un moment dat poate deveni un atlet de vârf sau poate rămâne pur și simplu un iubitor al sportului, chiar dacă nu face performanță. Doamna comisar Vasiliu este foarte angajată uh, pe față de aceste subiecte, însă doamna Doris Pac este și mai hotărâtă în calitate de președinte al acestei comisii. Și M-am bucurat uh, să văd că membrii au avut întrebări grele și au uh, spus că n-am făcut suficient în domeniul sportului și că trebuie să ne luptăm pentru programul uh, care expiră în 2013 și apoi între 2013 și 2020 avem nevoie de un program cadru pentru sport și trebuie să ne luptăm pentru acest program cadru care să aducă beneficii tuturor celor 27 de state membre și să se bucure de susținerea și aprobarea tuturor acestor state membre și apoi în fiecare dintre țările noastre trebuie să susținem și să ne luptăm în favoarea sportului și în favoarea banalizării, dacă veți, a sportului, introducerea lui în toate aspectele societății. Uh, regret să perspectiva unei eventuale tăieri drastice a bugetului pentru educație, sport și cultură. Mi uh, se, mie mi se pare foarte important acest subiect și mi se pare evidentă legătura între aceste domenii, sănătate, uh, cultură, tineret, educație și sport, de aceea suntem patru miniștri pe fiecare domeniu câte unul în Ungaria. Sigur, sănătatea e foarte importantă, cea mai importantă și uh, numai dacă ar fi să considerăm că sportul este un contributor la o mai bună sănătate, deja uh, merită să cheltui bani pentru acest domeniu. Pentru că sportul contribuie la sănătatea publică, uh, da, chiar dacă trebuie să tai din altă parte și să păstrezi sportul, cred că merită pentru că uh, îmbunătățește sănătatea. O altă întrebare s-a referit la sportul pentru persoanele în vârstă Aici pot doar să spun că președinția maghiară vrea să se concentreze pe sportul pentru persoane în vârstă. Eu sunt un fost sportiv, acum nici nu mai pot să mai particip decât la competiții pentru seniori. Dar acum, lăsând gluma la o parte, ați auzit cu toții despre campionatele Masters campionatele pentru persoane în vârstă și am văzut cetățeni, persoane uh, în vârstă la, care iau parte, de exemplu, la competiții de noți, atât la nivel național cât și la nivel european și câțiva dintre ei abia învățaseră să noate acum câțiva ani și deja participau la uh, competiții, chiar la competiții internaționale și concurau cu uh, persoane în vârstă, cu pensionari din alte, din alte țări membre. Dacă măcar o mie de oameni reușim și familiile lor reușim să-i uh, mobilizăm, deja în, în favoarea unei astfel de activități, deja vom fi realizat uh, uh foarte mult cu cât mobilizăm mai multe persoane la sportul de masă, indiferent de vârstă, uh, gen, uh, background social, vom realiza foarte mult. Și ar trebui să includem cât mai multe femei posibil în sport și pentru că este și anul activităților voluntare, cred că și aici putem face legătura între sport și alte zone de politică. Sportul ar trebui să fie disponibil tuturor. Avem acest um, moto în Ungaria. Sportul este pentru toată lumea, indiferent de vârstă, gen și sperăm că Ungaria va recupera diferența față de media europeană și să avem uh, o proporție cât mai mare de cetățeni care fac uh, exerciții în mod regulat. Asta înseamnă sport de masă și ca am fost sportiv de vârf, de performanță, pentru mine exercițiul fizic uh, regulat înseamnă o oră și jumătate de trei ori pe săptămână. Dacă reușim să atingem această țintă, atunci putem schimba atitudinea oamenilor față de sport. Sigur, majoritatea întrebărilor uh, s-au referit la ce putem să facem și ce vrem să facem pentru programul, un program cadru pentru sport și sigur, pentru finanțarea unui astfel de program la nivel uh, european. Eu, uh, în calitate de fost campion, am uh, răbdarea și disciplina de a lupta pentru un obiectiv odată ce mi-l stabilesc și acum, văzând că sportul și programul cadru pentru sport reprezintă o miză atât de importantă pentru membrii acestei comisii, dar nu numai pentru dumneavoastră, atunci sunt convins că merită să mă lupt pentru acest lucru. Nu o să fie simplu, dar mă voi bucura de susținere și o să mă simt ca la Olimpiadă, o să uh, simt uh, susținerea dumneavoastră și cu susținerea dumneavoastră, știind că sunteți de partea mea, voi putea să mă lupt, dacă vreți, cu celelalte sectoare și, și domenii și să sperăm că vom obține fonduri mai multe pentru sport. Cred că am uh, acoperit majoritatea întrebărilor, așa sper. Sper că am răspuns la toate întrebările. Dacă mai sunt comentarii sau întrebări, sunt uh, dornic să răspund și la ele. Mulțumesc. Mulțumim, domnule ministru. Fac o observație. Avem uh, sportul pentru prima dată în tratatul de la Lisabona și fix atunci să punem sub semnul întrebării, fix acum să punem sub semnul întrebării uh, importanța sportului? Nu noi facem asta, dar uh, doamna Vasiliu am văzut că a încercat să facă ceva în acest sens. Și dacă se întâmplă asta, atunci nu este bine. Și, domnule ministru, vă atrag atenția asupra unui lucru. Nu cu noi trebuie să vă luptați. Banii nu vin de la noi. Banii vin de la colegii dumneavoastră, de la colegul german, de la colegul francez, de la colegul olandez. Puteți sigur să discutați și cu ministrul dumneavoastră de finanțe. Deci lupta ce trebuie purtată trebuie să înceapă rapid pentru a nu deveni realitate această uh, idee transmisă de doamna Vasiliu, care a spus că este foarte probabil să nu avem un program pentru sport. Dragii mei, nu se poate așa ceva. Văd că avem și reprezentanții ai comisiei în sală, stau ascunși. V-aș ruga să transmiteți mai departe acest mesaj. Noi nu putem să lucrăm în uh, aceste condiții. Avem comunicarea comisiei, avem comunicarea pe sport. Ei bine, dacă se știa că oricum se va renunța la sport, mai bine nu să tădea acea comunicare, pentru că în scris cu toții putem să ne exprimăm frumos. Domnule ministru, mi se pare că sunteți un bărbat puternic. Eu uh, tot ce pot să fac este să vorbesc uh, tare și să mă cert cu toată lumea, dar dumneavoastră sunteți cel care trebuie să facă rost de bani. Doamna comisar, trebuie să dea și ea dovadă de anduranță și să aibă aceleași țeluri cu noi. Pentru că altfel, dacă oricum știm că nu vom primi nimic, nici mai știu de ce facem politică. Așadar, uh, vă mulțumim pentru intervenție, vă mulțumim pentru prezență. Uh, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și urăm bun venit colegei dumneavoastră, doamna Rosa Hoffman, ministrul educației. Wo ist die Staatsministerin? Aha, ja. You understand? Yeah. <laughs> După, după cum am anunțat deja, doamnă ministru, îl avem uh, în rândul nostru pe eurodeputatul Sver, care este raportor pentru dosarul Tineretul în Mișcare. În cadrul acestui uh, dosar Tineret în Mișcare sunt numite toate programele de care avem nevoie pentru a pune tineretul în mișcare. Uh, programul de tineret, uh, programul de sport, despre care sperăm să fie transpus în realitate. Considerăm așadar că interesul trebuie să fie mare în rândul nostru pentru acest subiect Uh, este important să identificăm punctele slabe în timpul președinției noastre pentru a putea să ne mișcăm repede în programele educaționale. Vă dau acum cuvântul, uh, știți că aveți 15 uh, minute la dispoziție, după care vă vor fi adresate întrebări. Se va relua așadar ceea ce s-a întâmplat în runda cu colegul dumneavoastră. Aveți cuvântul. Just a moment. The people who are staying behind, please try to find seat somewhere because uh,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 Stimați eurodeputați, e o onoare pentru mine, ca ministru de stat pentru educație, să mă aflu în fața dumneavoastră pentru a raporta în legătură cu prioritățile președinției maghiare în ceea ce privește educația. Mă, mă bucur să vă pot spune că, în conformitate cu opinia experților noștri, suntem uh, bine pregătiți pentru această președinție. Acest lucru a fost uh, afirmat și de domnul Barroso la uh, Budapesta în ianuarie. Avem un document cu programul nostru. Deși acesta nu intră în detaliu în ceea ce privește educația, la pagina 49 veți putea găsi un rezumat al programului nostru în ceea ce privește problemele educaționale. Șefii de stat și de guvern uh, în iulie au considerat că educația și instruirea reprezintă o parte importantă a viitorului Europei. De aceea, pe durata președinției noastre, noi vom da o mare importanță educației și instruirii. Personal sunt uh, foarte uh, dedicată domeniului educațional pentru că mi-am petrecut uh, toată cariera ca uh, profesor, ca membru al Parlamentului implicat în domeniul educației, așadar am avut ocazia să experimentez personal lucrurile, dar uh, de asemenea și să studiez uh, faptele. Știu că ce se întâmplă astăzi în școli uh, va da o anumită formă viitorului societății noastre. Prin urmare, educația școlară este de importanță extraordinară pentru mine. Trebuie să înțelegem că educația nu ține doar de bani, deși educația de calitate costă. E nevoie însă, în același timp, și de uh, programe bune care să fie puse în uh, aplicare. Educația scumpă este bună doar dacă există programe pline de resurse și cu rezultate pozitive, care să aibă, evident, obiective foarte bine uh, Uh, definite. Am fost membru al Parlamentului timp de 5 ani, prin urmare înțeleg uh, cum funcționează uh, Parlamentul. Prin urmare, mă bucur să vă întâlnesc și aș dori să vă asigur în acest moment că pe durata președinției noastre, dar chiar și după aceea, vă voi sta la dispoziție. Mai mult decât atât, aș dori să vă invit uh, la toate evenimentele și conferințele organizate de președinția noastră, care vor uh, avea loc uh, în Ungaria, la Budapesta sau la Gödele. Vom pune pe tapet niște programe foarte interesante, care evident nu vor schimba lumea de la o zi la alta, însă uh, care vor uh, continua discuția despre subiectele și temele care trebuie să sublinieze rolul educației. Această jumătate de an este de importanță specifică în Uniunea Europeană pentru că este și uh, primul semestru al acestui uh, an. Pe 12 ianuarie s-a publicat un raport Și, în baza acestui raport, ne revine nouă sarcina de a gestiona lucrările pe durata primului uh, uh, semestru, fapt fără precedent în Uniunea Europeană. Am uh, citit ancheta privind creșterea anuală a Comisiei, în care politica economică și prioritățile bugetare sunt prezentate de către Comisie. Aș dori să subliniez faptul că, în conformitate cu această anchetă, prioritățile trebuie să vizeze domeniile care au greutate asupra dezvoltării viitoare. Prin urmare, aici se subliniază importanța educației, cercetării, inovației și uh, importanța politicii energetice. Această anchetă care vizează creșterea este o reprezentare corectă a obiectivelor strategice care apar în strategia Europa 2020. Aș putea să spun că avem de face cu un feedback și cu o confirmare a strategiei uh, Europa 2020 și a obiectivelor sale. Și Ungaria dorește să își aducă contribuția într-o manieră dedicată aici. Prioritățile cumplitoare ale președinției uh, maghiare sunt în mare parte moștenite de pe urma um, programelor operaționale ale trioului uh, de președinții și um, susțin um, implementarea strategiei uh, Europa 2020. Dorim așadar să contribuim la Uniunea Europeană mai competitivă, mai puternică și mai um, solidă. Dorim să subliniem acest lucru și din perspectiva educației. Cum putem uh, să avem uh, rezultate în ceea ce privește aceste uh, trei obiective? O Europa mai uh, largă, mai competitivă, mai puternică. Ei bine, putem contribui prin consolidarea strategiei Europa 2020 pe de o parte, în care educația și instruirea să primească un rol prioritar. Strategia a stabilit obiective în domeniul uh, educației care uh, trebuie uh, consolidate și puse în aplicare la nivel european. Aceasta este prioritatea numărul 1 a președinției maghiare în această primă jumătate de an. Pentru o Europa mai inclusivă, președinția maghiară ar dori să promoveze valorile diversității ar trebui să fie pusă pe agenda regândirea uh, problemei democratice și alte aspecte urgente care vizează incluziunea socială, combaterea sărăciei în rândul copiilor, de exemplu, sau crearea unui cadru pentru strategiile naționale de uh, incluziune a romilor. În ceea ce privește aspectele dominante ale cadrului educațional, ei bine, uh, aici trebuie să luăm în considerare dimensiunea socială a educației. Așa am putea pregăti tinerii pentru um, învățarea pe toată durata uh, vieții și acest lucru trebuie subliniat clar de la primele etape educaționale. Pentru Europa mai uh, competitivă, putem să activăm în domeniul educațional instruirea profesională poate și ea să uh, aducă uh, beneficii și poate contribui la creșterea economică în Europa. Așadar, putem uh, face astfel Europa mai puternică și mai competitivă pe scena internațională. În continuare, dați-mi voie să intru în niște detalii care vizează aceste priorități ale președinției maghiare. După cum vă spuneam, cea mai importantă prioritate este punerea în aplicare a strategiei Europa 2020. A doua prioritate uh, este educația în copilăria uh, timpurie, uh, îmbunătățirea educației la acest nivel și sporirea implicării Vom organiza o conferință în acest context la nivel uh, european și am dori să adoptăm niște concluzii ale Consiliului. Uh, cel de-al treilea domeniu presupune prevenirea abandonului uh, școlar timpuriu. Și aici dorim să um, se adopte o poziție a Consiliului, niște recomandări. Cât privește mobilitatea și um, mobilitatea școlilor, dorim să adoptăm niște recomandări ale Consiliului. Aș dori să enumăr și alte subiecte pe care am dorit să ne axăm în domeniul educației pe durata mandatului nostru. Europa trebuie să ia măsuri. Acest lucru este absolut clar. Faptul că aproximativ 50% dintre uh, elevi ajung la nivel uh, gimnazial și din trei tineri doar unul ajunge la universitate, sunt niște fapte uh, negative care se reflectă asupra competitivității. Uh, cele 16 milioane de noi slujbe de care avem nevoie până în 2020 solicită diplome de uh, universitate. Și uh, se pare că 12 milioane de slujbe mai puțin vor putea fi ocupate de persoane cu calificări uh, medii. Prin urmare, uh, acest lucru nu este bine subliniat, nu este în avantajul nostru, modul în care se pune problema. Din perspectivă educațională și din perspectivă psihologică s-a dovedit uh, clar faptul că copiii care nu au fost educați așa cum trebuie înainte de a merge la școală, își vor pierde într-un procent mare capacitățile de a avea rezultate bune la școală sau de a obține anumite calificări care îi uh, pregătesc pentru niște slujbe bune. Prin urmare, educația timpurie este un subiect uh, foarte subliniat. Comisia va publica o comunicare la începutul lui februarie și pe baza acestei uh, comunicări se va organiza o conferință și am uh, dori să se adopte cu această ocazie până în mai uh, recomandări ale Consiliului. Pentru a reduce numărul celor care abandonează școala, am uh, formulat o prioritate a președinției maghiare care are legătură și cu strategia care îi vizează pe rom și care trebuie elaborată. La Budapesta am uh, lansat uh, programul Tineri în Mișcare. Alte capitale vor urma și noi uh, suntem dedicați uh, obiectivelor și obținerii de uh, rezultate pe baza acestor obiective. Dorim să sporim numărul studenților implicați în mobilitate școlară până la 20%. Acest concept nu este nou, el există de secole și îmbunătățește șansele de ocupare a tineretului. Aș dori să mă refer și la uh, conferința care uh, vizează cetățenia activă. 2011 este uh, anul activităților voluntare, deci anul cetățeniei active. Între 28 și 29 martie vom organiza o uh, conferință cu o ordine de zi foarte interesantă. Vom discuta abilitățile, cunoștințele, competențele care sunt cerute uh, tineretului pentru ca uh, tineretul să joace un rol activ în democrațiile noastre, pentru ca tinerii să fie cetățeni activi. Trebuie să luăm în considerare factorii asupra cărora trebuie să se insiste la școală pentru a consolida acest uh, potențial. Se discută și un fenomen negativ, cel al agresiunii, al violenței, violenței în școli și se uh, încearcă combaterea violenței în școli. În cele din urmă, aș dori să discut un uh, subiect foarte important care e propus pentru uh, agenda noastră, și anume susținerea și stimularea talentelor. Susținerea talentelor în Uniunea Europeană va fi titlul uh, unei conferințe pe care dorim să o organizăm pentru a schimba opinii. Cunoscând istoria Europei, cred că putem fi cu toții de acord că talentele, oamenii talentați pot uh, promova uh, progresul în lume și pot să-i ajute și pe alții în a obține anumite cunoștințe. Stimularea talentelor e un aspect relevant pentru întreaga societate, pentru că trebuie să recunoaștem faptul că fiecare copil, fiecare uh, persoană ascunde un uh, talent. Și scoaterea la lumină acestor talente este un interes uh, al Uniunii Europene. Tinerii care au talente excepționale ar trebui susținuți pentru că ei vor uh, fi uh, sursa unor uh, măsuri inovatoare care vor îmbunătăți competitivitatea Uniunii Europene și care vor fi în folosul tuturor. Prin urmare, aș dori să facă o recomandare pentru a introduce o zi europeană a talentelor. Aș dori să vă solicit în acest sens sprijinul. Deci să transformăm totul într-o mobilizare reală. Uh, Bilo uh, Bartok s-a născut pe 25 martie, este un compozitor maghiar faimos și, prin urmare, propunem că, um, ca ziua de 25 martie să fie ziua talentelor în Europa. Mai există um, și uh, alte conferințe pe care le organizăm, pe care nu le pot discuta acum în detaliu, însă veți uh, găsi totul în dosarul care v-a fost transmis. Aș dori să um, vă invit pe toți să luați parte la aceste conferințe, pentru că am dorit să avem un număr mare de eurodeputați prezenți. Sperăm ca pe durata acestui semestru să putem uh, contribui la stimularea și dezvoltarea Europei în, uh, uh, educației în Europa. Iar eu personal voi face toate eforturile în acest sens. Mulțumim foarte mult! Now I have, uh, six colleagues who want... Șase colegi doresc să ia cuvântul. Mai întâi, doamna Baria, Badia Icucet, vă rog. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentare și pentru prezență, pentru că, iată, ați venit să ne prezentați programul uh, președinției maghiare. Ați făcut o serie de comentarii și, din câte am înțeles eu, în programul nostru ați inclus chestiuni ce țin de educație și formare. Aș dori să vă adresez o întrebare în ceea ce privește pregătirea vocațională. Ați spus la un moment dat că în, pentru a îmbunătăți educația nu depinde totul de bani. Sunt de acord. Însă problema este că fără bani nu putem să facem tot ce ne propunem. Astăzi vedem că societatea trece printr-o serie de schimbări din cauza crizei economice, din cauza digitalizării. Întrezărim o posibilitate. Uh, Europa poate să joace un rol la nivelul economiei mondiale sau, din potrivă, va pierde această oportunitate. Mi se pare că acest rol va fi asumat prin educație și formare. Așadar, o chestiune foarte importantă este aceea că ar trebui ca pregătirea vocațională să fie asociată mult mai mult cu prestigiu. Ați spus că nu avem uh, foarte mulți absolvenți în Europa, probabil comparându-ne cu Japonia și cu SUA. Dar analizând anumite state membre, vedem că absolvenții de facultate uh, deseori uh, întâmpină dificultăți în accesarea pieței muncii. Deci există o lacună între pregătirea oferită tinerilor noștri și nevoile întreprinderilor de pe piață. Mi se pare așadar că atunci când dorim să uh, vorbim despre îmbunătățirea sistemului educațional, mm, mi se pare important să vedem cum putem să ne coordonăm cu mediul de afaceri, să vedem de ce este nevoie acolo. Și apoi mai există și bătălia lingvistică pe jumătate câștigată, dar și pe jumătate pierdută. Deci competențele lingvistice nu sunt importante doar pentru uh, elevi, studenți și așa mai departe, ci și pentru profesori care pot să-i motiveze. Sarcina așadar uh, pe care o avem acum cu toți este foarte dificilă. Aproape toți ministrii de educație Uh, provin din domeniul educațional. Știu că prin politicile enunțate sunteți angajată. Așadar, trebuie să purtați o luptă cu statele membre, astfel încât să vă asigurați că nu vor exista reduceri la nivelul la nivel bugetar în domeniul educației. Mi se pare că ar fi greșit să procedăm astfel. Mulțumesc. Este Fisas. Domnul Fisas. Doamnă ministru pentru prezentare. Din câte am înțeles, printre competențele noastre se află și cercetarea. Ați menționat și talentul ca fiind un aspect important. Uh, se știe că anul 2009 a fost anul european dedicat creativității și inovării. Cred că este important să oferim granturi Pentru că cercetătorii noștri uh, trebuie să plece în state pentru a se bucura de uh, recunoaștere. Uh, câștigătorii premiilor Nobel din America sunt de cele mai multe ori de proveniență europeană. Așadar, se pune întrebarea ce putem face ca să accelerăm uh, dezvoltarea acestui domeniu în Europa. Următorul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să o felicit pe doamna ministru pentru pregătirea unui program uh, atât de comprehensiv, spune domnul Zver. Să sperăm că va putea să-l și implementeze. Am parcurs uh, programul președinției maghiare și am fost plăcut surprins de ceea ce conținea. Se acordă atenție sporită chestiunilor politice din domeniul soft, uh, educație, cultură, chestiunea etniei rome. Unii tind să creadă că Ungaria va încerca să evite acest subiect, dar iată că se înșală. Și doresc să felicit președinția maghiară pentru că dă curs acestor teme. Prioritățile dumneavoastră coincid cu prioritățile de la Parlament. Toți cei care tratăm subiectul educației la nivel european suntem de acord cu viziunea dumneavoastră. Uh, După cum ați spus, trebuie să consolidăm uh, procesul de la Copenhaga care vizează pregătirea vocațională, școlile profesionale. De asemenea, reforma de la, uh, reforma de la Bologna trebuie să fie și ea consolidată și accelerată. Mulțumesc, spune președinta, Marie-Therese Sanchez-Schmidt. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să-i mulțumesc, doamne ministru, pentru că a evocat uh, atât de cuprinzător toate subiectele legate de educație. Eu vreau să mă refer la ceea ce consider eu că sunt temele principale. Mai întâi e vorba de uh, școlarizarea precoce, uh, uh, timpurie. Am discutat ieri despre acest subiect la raportul doamnei Hannibal. Astăzi, vârsta de școlarizare în statele membre este foarte diferită de la un stat la altul, conform politicii din țara respectivă Cred că ar uh, fi momentul să organizăm un proces de reflexie privind vârsta școlarizării și cum am putea să oferim, de exemplu, școlarizare de ucenicie, să zicem așa, în ghilimele, deci o perioadă pregătitoare pentru copii înainte de intrare efectivă la școală și care să fie accesibilă tuturor copiilor. Și aș vrea să știu cum uh, vedeți aici implicarea tuturor actorilor, începând cu familia, a tuturor actorilor implicați într-un astfel de proces și ce obiectiv își fixează președinția maghiară. Vorbim adesea de procente de școlarizare pe vârste, 3 ani, 4 ani, și evident în continuare acestui subiect este subiectul abandonului școlar, care e o temă recurentă pentru că știm cu toții cât de importantă este o școlarizare stabilă și cât de important uh, este acest lucru mai târziu în lumea socioeconomică. Ați evocat uh, subiectul uh, etniei romilor. Cred că a fost un subiect extrem de des citat anul trecut atunci când au apărut diverse probleme aș vrea și eu să vă sugerez să folosiți cât mai bine instrumentele existente acum în Uniunea Europeană, mai ales fondurile de coeziune, care sunt foarte puțin utilizate pentru educație, pentru că mi se pare o modalitate de a da mai multă vizibilitate politicilor noastre europene. Vă mulțumesc. Doamna Trüppel. Sehr geehrte Frau Ministerin, stimată doamnă ministru, ați discutat despre obiectivul integrării romilor. Doresc să vă ilustrez uh, scenariul uh, primit de la autoritățile din Budapesta. S-a petrecut într-o regiune din uh, Ungaria. Părinții au fost informați că școlile au fost închise și că romii nu puteau să meargă la școală, însă în mod absolut surprinzător se pare că școlile au fost închise doar pentru cei de etnie romă cele din urmă. Uh, cunoașteți acest caz? Uh, dacă nu, cum comentați și dacă da, ce ați întreprins împotriva unor asemenea practici? Pentru că evident se îndreaptă împotriva integrării romilor în sistemul educațional. Astăzi, uh, într-un ziar german se discută despre proiectele de cercetare din Uniunea Europeană. Se spune că cinci liberali, printre care Agnes Scheller și Michel Voida, uh, intentează acțiune împotriva dumneavoastră uh, considerând că ați utilizat prost fondurile uh, europene pentru cercetare. Dumneavoastră negați aceste practici. Mi se pare că, iată, liberalii au asumat o poziție, și-au asumat o poziție negativă în ceea ce vă privește. Cum comentați? Marcus Curia are cuvântul. Mulțumesc, doamne președinte, și eu aș vrea să mulțumesc doamnei ministru pentru informațiile extrem de interesante pe care ne le-a furnizat, mai ales în ce privește Ziua Europeană a Talentului. Ah, cred că e o inițiativă foarte bună care ar putea să ajute pe foarte mulți tineri care au nevoie de susținere să se manifeste și să participe la dezvoltarea societății. Vreau să întreb în ce privește abandonul școlar și, de asemenea, în ce privește anul european pentru voluntariat. Aceste evenimente sunt foarte importante, sigur, și pentru schimbul de bune practici, însă are președinția maghiară vreo inițiativă specifică, practică, la care se gândește? Pe de o parte, ca să se atingă scopul uh, prevăzut în strategia UE 2020 și anume reducerea abandonului școlar, dar și pentru a promova anul european al uh, voluntariatului. Deci puteți să ne dați niște exemple concrete de inițiative. Domnul Matula. Președinte, mulțumesc doamnă ministru pentru prezentarea dumneavoastră. Voi încerca să fiu foarte scurt. Legat de strategia Europa 2020, Comisia Europeană a propus sau propune cinci obiective principale care trebuie atinse de către Uniune până în anul 2020 Uh, două dintre acestea sunt strâns legate i de problematica pe care o discutăm noi i noi astăzi aici i anume reducerea persoanelor ameninate de sărăcie reducere care ar trebui să se facă cu cel puin douăzeci de milioane de cetăeni i de asemenea reducerea abandonului colar timpuriu care ar trebui să coboare sub zece iar obiectiv legat peste patruzeci din tânăra generaie ar trebui să aibă studii superioare. unde se manifestă mai pregnant aceste probleme? în rândul populaiei rome la care dumneavoastră ai făcut referire. întrebarea mea este cum vedei practic aceste obiective aplicate în rândul populației rome, deci legat de sărăcie, legat de abandon școlar, pentru că este clar că ele sunt legate, direct legate între ele, deci ce obiective sau cum vedeți legătura dintre ele, cum credeți că vom reuși într-adevăr să coborâm abandonul școlar, cu cifre deja, pe de o parte, și a doua întrebare sigur mă alătur celor spuse de colegul meu ce măsuri sau ce obiective concrete au fost gândite legat de anul european al voluntariatului. Vă mulțumesc și vă urez mult succes! Uh, thank you. Um... Mulțumesc. Uh, mulțumesc, doamnă ministru, pentru această prezentare foarte cuprinzătoare. Vreau să vă felicit în special pentru că oferiți această prioritate educației timpurii și îngrijirii în perioada timpurie a vieții. Mă bucur că ați stabilit această prioritate. N-am uh, neapărat o întrebare în legătură cu acest subiect, pentru că s-au spus deja destule. Vreau să vă întreb, să vă rog totuși să uh, ne referim la problema învățării limbilor. Pentru că dacă luăm în serios mobilitatea, atunci e foarte important ca tinerii să învețe limbi străine. Uh, știu că în alte state membre lucrurile stau mai bine, dar noi, englezii, în special britanicii, suntem uh, într-o situație foarte proastă în ce privește învățatul limbilor străine. Da, acum e foarte serios pentru că dacă nu poți să comunici cu alți oameni, nici mobilitatea nu poate fi foarte mare. Deci întreb dacă uh, aveți vreo prioritate de promovare a învățării, uh, respectiv predării limbilor străine. Mai avem un sfert de oră la dispoziție și trei vorbitori. Domnul Tăcăș, primul. Căsăm szépen, gratulálok. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ministru, nu pot decât să vă felicit în legătură cu planurile noastre ambițioase. În calitate de maghiar, mă bucur că aveți uh, planuri atât de ambițioase Primul meu comentariu se referă la integrarea dintre Est și Vest. Cortina de fier există încă, fie și la modul virtual, între Estul și Vestul Europei. Țările din Europa Centrală și de Est uh, sunt în continuare, se află în urma țărilor din Vest au încă multe de recuperat și în principal asta se datorează calității și nivelului uh, educației. În special uh, când vine vorba de comunitatea romilor, uh, diferența este și mai mare. Și acesta este principalul obstacol al integrării Europei. Eu consider educația ca pe un instrument de integrare și cred că se poate face mai, putem face mai multe Uh, folosind acest instrument al educației pentru îmbunătățirea situației comunității romilor. Doamnă ministru, nu pot decât să vă felicit pentru că singura modalitate prin care minoritatea romă, comunitatea romă și toate celelalte grupuri vulnerabile și dezavantajate ale societății pot fi integrate este prin educație. Al doilea comentariu se referă la educația, la predarea limbilor uh, în diverselor limbi și la educația religioasă. Sigur, putem vorbi despre situația românilor din Serbia, a, a ucrainienilor din România sau a maghiarilor din, din România. Deci sunt uh, unele dificultăți și unele uh, situații de discriminare. Asta e viața, dar trebuie să uh, ne ocupăm de aceste probleme ce situația adevărată este că în continuare nu există o universitate de stat maghiară uh, independentă și că în continuare școlile religioase reformate, de exemplu, sunt în continuare discriminate din punct de vedere educațional. Deci acestea sunt probleme legate de drepturile omului și de drepturile minorităților. Ce putem face în acest domeniu? Vă mulțumesc. Doamna Paliadeli, care este raportor pe uh, uh, moștenirea europeană. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și doamnei ministru pentru prezentarea făcută. Am două întrebări de pus. Educația poate fi un instrument care îmbunătățește, îmbunătățește coeziunea europeană. Nu, asta nu e valabil doar pentru comunitatea sau minoritatea romă, e valabil pentru toți europenii. Cunoașterea istoriei este de asemenea un instrument care ne poate permite să atingem acest obiectiv. În universitățile europene există tendința să se aloce mai puțin bani studiilor umaniste. Vreau să știu ce intenționați să faceți în timpul președinției dumneavoastră pentru a inversa această tendință. Pentru că această tendință nu ajută deloc la evoluția pozitivă a culturii noastre europene față de alte continente. Mulțumesc, domnul Cavana. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, doamnă ministru, pentru prezentarea făcută. Foarte rapid uh, vreau să mă refer la câteva lucruri. Uh, cu toții apreciem valoarea pe care o dați educației ca instrument de integrare și vreau să mă focalizez, să mă concentrez pe problema romilor. După cum știți, țările din Eh, partea sudică a Europei eh, cunosc foarte bine această problemă. Romii sunt și ei europeni ca noastră și ca mine și există două categorii de romi. Sunt cei sedentari care se găsesc în mai multe țări și în țara noastră și în Spania, oameni care, uh, sunt, sunt, care au fost uh, ajutați prin programe de sedentarizare, deci nu o să mă refer la ei, însă în ce privește romii, romii nomazi, ei sunt și ei uh, europeni, repet acest lucru, deci nu cred că trebuie să încercăm să dezvoltăm un statut uh, că ar trebui să încercăm să dezvoltăm un statut de european nomad care să le dea o identitate foarte clară și i-ar ajuta să-și cunoască drepturile, dar și îndatoririle și în special e vorba de drepturi în materie de sănătate și educație. Deci ați fi gata să promovați un astfel de statut european uh, pentru romii nomazi care să le dea aceste drepturi. Mulțumesc! Sehr gut. am haben viel tun. Foarte bine. Ungurii au foarte multă treabă. Uh, doamnă ministru, v-aș ruga să încercați să răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc. Uh, să-mi spuneți la uh, cât timp am când trebuie să mă opresc, pentru că nu m-am uitat la ceas. Încă o dată mulțumesc uh, stimaților membri ai Comisiei. Am primit 11 întrebări. Sunt foarte multe întrebări și timp foarte scurt. Am 45 de secunde pentru fiecare întrebare. Vreau să vă spun în prezentarea mea că structura guvernamentală a Ungariei e oarecum diferită de poate cea a altor țări europene. Și sunt unele întrebări care nu sunt relevante pentru portofoliul meu și la care ar trebui să răspundă alți miniștri cum ar fi uh, uh, instruirea, pregătirea profesională, strategia romilor și așa mai departe. Nu încerc să, să nu răspund la aceste întrebări, dar, de exemplu, instruirea profesională uh, nu, nu e în portofoliul meu, conform structurii guvernamentale actuale. Există totuși multe întrebări și vreau să le răspund la fiecare în parte. În ce privește instruirea profesională, Uh, s-a vorbit despre acest lucru. Cred că ar trebui să continuăm procesul de la Copenhaga. Și aș vrea să subliniez faptul că, uh, în special, este importantă instruirea profesională timpurie și educarea, predarea limbilor străine. Aceste strategii sunt menite să-i expună pe tineri, pe copii, pe elevi la situații reale de viață, să li se dea niște capacități manuale, de lucru manual uh, și să ajute ca mai târziu să devină profesioniști excelenți în domeniul, în domeniul lor și să se descurce cu o meserie uh, oriunde în lume. Pentru asta, evident, trebuie să învețe și uh, limbi străine. S-a menționat și această problemă. Dacă vrem să facem o strategie pe acest subiect, cred că ar trebui să folosim canalele potrivite pentru a iniția din partea Comisiei o introducere pe, ordinea, pe agenda de lucru a uh, dimensiunii europene a educației lingvistice. Uh, strategia aceasta s-ar putea aplica atât la uh, școlile profesionale cât și la educația generală și la educația la înalt nivel ca să promoveze peste tot învățarea de limbi străine. 2009 a fost anul creativității și inovației și din acest punct de vedere, Ungaria și-a jucat și a uh, rolul cu uh, am promovat pe Erno Rubik, uh, inventatorul cubului Rubik și Arno Roșii, care a inventat betonul transparent au fost doi dintre promotorii acestor, uh, acestui an din partea Ungariei. Ungaria continuă să promoveze acest potențial creativ și credem că Europa ar trebui să se concentreze pe inovație și că cel puțin 3% din PIB ar trebui să fie cheltuit de statele membre în timpul uh, mandatului nostru, acesta e unul dintre scopurile noastre, să comunicăm statelor membre importanța acestui scop privind susținerea inovației. Și asta are evident legătură și cu programul de stimulare a talentelor, pentru că inovația și cercetarea uh, sunt uh, strâns legate de stimularea și promovarea talentelor. De aceea am pus acest, uh, aceste lucruri pe ordinea de zi și vom organiza o conferință pe acest subiect. S-au ridicat o serie de întrebări referitor la strategia privind romii. În cadrul noului guvern maghiar există un secretariat de stat, uh, așadar o instituție întreagă care este angajată în chestiunea incluziunii sociale a romilor. Noi considerăm că este o problemă socială și nu una legată de uh, originile etnice domnul Zoltan Balog, care va avea și va participa și la o audiere în această după-amiază, este persoana care se ocupă de acest subiect și el poate răspunde la întrebările legate de strategia maghiară privind uh, romii și de echivalentul european. Sigur, în comunitatea romilor se manifestă uh, un abandon școlar puternic, excludere socială și mai departe. Toate aceste lucruri trebuie să facă parte dintr-o strategie privind romii. Noi credem în nevoia de a identifica modalitățile prin care putem rezolva, aborda uh, problemele care se confruntă grupurile dezavantajate, inclusiv romii, și am pus pe, printre prioritățile noastre această problemă a educației timpurii ca să implicăm uh, cât mai mulți tineri, cât mai mulți copii uh, în sistemul școlar, să le dăm acces la grădinițe și la educație preșcolară în general, pentru că în jurul vârstei de trei ani, Știm foarte bine că se produce o, o dezvoltare intensă de competențe, vorbire, atitudini de vânzare, de vorbire și toate aceste, acest moment trebuie să fie folosit. Și copiii care nu sunt implicați în, care nu sunt trimiși la grădiniță sau la alte forme de educație preșcolară, după aceea mai târziu sunt dezavantajați. De aceea, suntem foarte angajați față de acest subiect și am vrea să facem, uh, să adunăm cele mai bune practici din Europa și să le folosim la nivel european, atât în ce privește educația timpurie, cât și rezolvarea problemei romilor. În ce privește romii nomazi, grupurile de romi nomazi, asta e un subiect oarecum diferit, dar strategia pentru romi care urmează să fie dezvoltată la nivel european ar trebui să abordeze această problemă și, din punct de vedere educațional, avem și noi contribuțiile noastre. Mi s-a pus o întrebare în legătură care se referă la, mai degrabă la o problemă internă. Nu vreau să o evit. Vreau să-i răspund domnului Trupel că nu am fost informată despre acest eveniment ieri pentru că eram uh, în călătoria spre Bruxelles, dar vreau să subliniez că nu există o astfel de discriminare în Ungaria, așa cum ați spus. Copiii romi uh, merg la școală și n-am auzit de niciun caz în care ei să fie împiedicați să vină la școală. Dacă s-a întâmplat așa ceva, va trebui făcut o anchetă și cei responsabili să fie identificați și uh, fie uh, Uh, că e vorba de o chestiune morală sau de una legală, penală, ei trebuie să sufere consecințele, dar nu știu detalii despre un astfel de eveniment pe care l-ați menționat, cu împiedicarea unor copii romi să meargă la școală. În ce privește uh, cheltuirea banilor publici pe, pe acele premii, cazul este în uh, Uh, tribunale cu acei doi tri- uh, filozofi care au primit premiile acestea, dar nu e vorba numai de ei, ci de un grup mai mare de oameni care sunt implicați în acest proces. Deci nu e niciun atac împotriva unor gânditori liberali uh, maghiari, ci e vorba despre un caz în care s-au utilizat fonduri publice în mod, uh, într-un mod care este disputat și care poate fi interpretat și a fost interpretat, și, dar eu cred că interpretarea care s-a dat în presă nu este corectă, n-a fost în niciun caz un atac țintit împotriva a doi filozofi liberali, gânditori liberali, ci e vorba despre modul în care s-au folosit fonduri publice pentru a da premii și finanțări anumitor uh, cercetători mi s-a pus o întrebare în legătură cu uh, abandonul școlar timpuriu și ce încercăm să facem pentru a combate acest uh, fenomen. Există mai multe motive pentru acest fenomen și eu cred că trebuie mers până la uh, rădăcina problemei și acolo trebuie acționat. Abandonul uh, Uh, școlar, dacă e vorba de școala primară, poate să aibă un motiv diferit de abandon în cazul unei școli profesionale, de exemplu. Poate uneori curiculumul uh, prost gândit e motivul sau poate un, e un, vorba de un copil care se teme de examenul de gimnaziu și așa mai departe. Deci trebuie identificate motivele și cauzele diferite ale acestui fenomen de abandon școlar timpuriu și apoi să găsim și soluțiile potrivite care ar putea ajuta la implementarea și realizarea scopurilor noastre și anume la reducerea ratei abandonului sub 10%. Opinia mea personală este că 10% încă e prea mult, dar dacă ne uităm la rezultatele din statele membre, vedem uh, re, situații foarte diferite. Unele țări sunt sub 10%, altele sunt mult peste 10%. Situația ideală ar fi că poate în momentul în care va fi a doua președinție maghiară să putem discuta de rate de 2 sau 3% de, de abandon școlar. Deci uh, adunarea, colectarea și uh, diseminarea bunelor practici cred că ar fi aici Uh, instrumentul cel mai potrivit pentru a promova acest uh, uh, scop. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Tocheș pentru că a spus că integrarea are drept instrument ideal educația și aș vrea să adaug de asemenea că avem nevoie de proiecte complexe, de măsuri variate care merg dincolo de Uh, dimensiunea educațională. E vorba și de politică socială, politică pentru tineret, uh, creare de locuri de muncă, politică de sănătate. Toate aceste lucruri trebuie să vină împreună uh, și să contribuie la rezolvarea problemelor acestor grupuri dezavantajate, incluzând romii. Dacă un copil se duce la școală, dar nu are o tradiție familială a muncii și un exemplu de muncă, pentru că, de exemplu, părinții lui sunt șomeri pe termen lung, deci dacă nu este expus la un mod ordonat de viață, într-un astfel de caz, impactul școlar este foarte slab și șansele unei integrări complete uh, vor apărea numai dacă reușim să le dăm slujbe și părinților, să existe uh, îngrijirea sănătății, uh, locuințe și uh, evident să, să ne asigurăm după aceea că și copiii merg la școală. Deci trebuie să facem schimburi de bune practici, să învățăm unii de la alții, pentru că sunt țări în care integrarea este mai uh, reușită decât în altele și trebuie să învățăm unii de la ceilalți. Și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Paliadeli, pentru întrebarea legată de educația umanistă. Am uh, o educație umanistă eu însămi deci mi se pare foarte importantă această întrebare, dar știți că tehnologia și studiile științifice trebuie stimulate pentru că ele reprezintă motorul economiei. Însă, pe de altă parte, dacă nu îți cunoști istoria, dacă nu îți cunoști cultura și nu ai, dacă nu ai erudiție, ești mai sărac și Europa ar fi mai săracă fără aceste lucruri. Deci nu ar trebui să pierdem din vedere importanța educației umaniste și aș vrea să fac un apel uh, și am făcut un apel de fapt și în Parlamentul Maghiar și față de guvern să nu ne concentrăm numai pe studiul tehnic și uh, științific. În Europa există un echilibru între cele două domenii care trebuie susținut și apărat și protejat. De asemenea, mi s-a pus o întrebare în legătură cu cetățenia activă. Întrebarea era ce planifică Ungaria să facă în acest domeniu. Vom lansa diverse programe și sper să putem să vă spune mai multe despre rezultatele acestora la întâlnirea informală a ministrilor foarte mulți experți, politicieni, profesori vor fi invitați la această întâlnire informală care va încerca să dea o perspectivă europeană largă asupra temei și probabil va fi și ocazia de a lansa proiecte de succes pentru diseminarea informației uh, în legătură cu tinerii în Europa, oamenii să fie mai, importa, mai informați în legătură cu politica, cu istoria, cu funcționarea instituțiilor Uniunii Europene și tinerii să poată contribui și la întărirea Europei. Așadar, obiectivul fundamental de a avea o Europa puternică, inclusivă și competitivă Uh, poate fi servit de aceste proiecte. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a vă vorbi. Mulțumim, doamnă ministru. V-aș ruga să transmiteți întrebarea domnului Cavada, colegului uh, responsabil. M-a, acesta a întrebat dacă putem să preluăm o inițiativă pentru popoarele nomade. Poate că colegul dumneavoastră este mai în măsură să răspundă și poate că pe parcursul preștiinței maghiare, sper eu cel puțin, vom uh, afla mai multe despre acest subiect. Etnia romă este un subiect care în Ungaria a reprezentat mereu un subiect fierbinte. Iată, sunteți... Uh, uh, Ungaria au fost cei care au, primit, au trimis primii în Parlamentul European după aderare o persoană de etnie romă. Uh, un eurodeputat la Parlament. În această după-amiază vom asculta opiniile pe acest subiect. Doamna Iaroca este raportor la LIBE. Știm că acest dosar este pe mâini bune la dumneavoastră, dar există mereu loc de îmbunătățire și dacă într-adevăr există probleme, după cum a semnalat doamna la anterior, sunt convinsă că veți analiza situația veți vedea dacă este doar zvonistică sau este ad chiar adevărat. Nu tot ceea ce spune DPA, Agenția Germană de Presă, este adevărat. Dar dacă într-adevăr va fi, uh, se va ade uh, adeveri, atunci trebuie desigur să luați măsuri. De asemenea, uh, aș dori să militați pentru ca programele noastre să fie bine dotate post-2013, astfel încât strategia 2020 să fie pusă pe picioare. Nu vom ieși din criză fără o educație propice. Națiunile așadar sunt mult mai solicitate decât noi la acest capitol. Noi tot ce putem să facem, după cum am spus deja, este să trimitem mesaje, impulsuri. Și deci, iată că ce mai putem uh, spera la nivel lingvistic este uh, ca în timpul președinției maghiare să uh, impulsionăm învățarea limbilor, pentru ca în sfârșit să învețe mai multe persoane această limbă atât de complicată, maghiară. M-ar interesa să știu cine învață în afară de uh, maghiari această limbă. Mi se pare atât de dificilă. Uh, încă o dată, mulțumesc, doamnă ministru, pentru explicațiile acordate. Vedem foarte clar că ideea dumneavoastră se aliniază doleanțelor noastre. Trecem acum la următorul ministru. Avem o problemă. Mi se pare că comisia nu găsește niciun loc în sală. V-aș ruga să îi ajutați. Please let them sit, we have nobody. V-aș ruga să, să ia loc. V-aș ruga să ocupați scaunele din rândul 2 pentru că vedem că sunt vacante. Aici. Pe rândul 2. Allez, membre supleant. La membrii supleanți. ganz Ungarn ist hier, insofern haben wir kein... Da, a venit toată Ungaria la noi în sală și acum nu mai avem locuri pentru comisie. So, wir gehen in der Anhörung weiter. Trecem uh, la următoarea prezentare. Ministrul Culturii, domnul Săci, este alături de noi. Sper că i-am pronunțat numele corect, spune președinta. L-am rugat să ne prezinte activitatea pentru următoarele șase luni în acest domeniu. Avem raportul doamnei Sanchez Schmidt pe subiectul culturii și industriei culturale și creative. Avem subiectul culturii în raport cu relațiile externe, sperând ca președinția maghiară în mai să finalizeze dosarul patrimoniului european. Sperăm că Consiliul nu va mai pune probleme, va da curs propunerilor noastre, astfel încât în mai să putem să finalizăm acest dosar la Parlament. Acum dăm cuvântul domnului ministru Săci. Vă rog. Asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Ennek az évnek a legnagyobb szabású kulturális rendezvény sorozata a Liszt év. 200 éve született eh, Liszt Ferenc. Mulțumesc! Eh, anul acesta sărbătorim 200 de ani de la nașterea compozitorului Franz Liszt și eh, adesea ascultăm Le Prelude, care a fost compus de Franz Liszt. Adesea auzim Uh, trimiteri uh, și la meditațiile sale poetice. Preludiul care a fost apoi uh, dedicat lui Victor Hugo, care l-a inspirat pe Franz Liszt. Dacă citim acest poem, vedem cât de simbolic este el pentru istoria Uniunii Europene. Din păcate, însă nu doar în vremea lui Lamartine sau a lui Liszt se aplicau toate aceste lucruri, ci și în secolul acesta on entend que le bruit de cent mille soldats marchant comme un seul homme au devant du trépas. Les roulements. E vorba despre cei 100 de soldați care mășoleau ca și unul. Tot aici uh, avem ecourile tancurilor în aer. Practic, cuprindem aici uh, istoria uh, Europei, așa cum a fost uh, ea descrisă de uh, poet și de compozitor. În 1822 uh, se vorbea despre alt fel de arme, însă nu ne aducem cu toții aminte de armele cu care s-a luptat secolul trecut? Istoria Europei a fost o istorie urii, a soldaților, a armatelor care luptau una cu cealaltă. Mai mult sau mai puțin o istorie a morții. Dorim să punem capăt acestor lucruri în uh, acest secol și cea mai bună unealtă la dispoziția noastră în acest sens este cultura. În domeniul cultural uh, ne dăm seama la nivelul președinției noastre că fără perspectivă istorică nu putem stabili obiectivele pe care un european trebuie să le aibă în vedere. Scopul cheie este să găsim o identitate europeană comună, o calitate de european și să transformăm acest continent uh, într-un continent al uh, păcii, așa cum spera și Immanuel Kant uh, în lucrarea sa Continentul Păcii. Ce putem face pentru a obține măcar puțin din toate acestea în aceste șase luni? Trebuie să ne axăm pe șase elemente cheie pe durata președinției noastre. Trebuie să promovăm etichetarea patrimoniului cultural european, contribuția culturii la punerea în aplicare a strategiei Europa 2020 și, în al treilea rând, promovarea și încurajarea mobilității artiștilor și experților culturali. În domeniul politicii audiovizuale avem uh, două priorități importante, protecția mm, minorilor cu noile tehnologii și uh, protecția conținutului artistic uh, pe internet. În total am avut cinci priorități enumerate până acum. Mai dorim să dăm atenție deosebită și Um, librăriei um, europene care să promoveze um, operele culturale europene. Plănuim să organizăm șapte conferințe cu experții și o reuniune ministerială informală. Mai mult decât atât, reuniunea formală a Consiliului uh, Ministrilor uh, responsabili de cultură va avea loc pe 19 și 20 mai. Trebuie să transmitem faptul că cultura joacă un rol important în evoluția societății europene și în consolidarea coeziunii sociale. Europenii ar trebui să fie conștienți de faptul că diversitatea culturală se află în inima culturii europene. Aceasta este una dintre prioritățile noastre. Reînnoirea Europei clasice presupune o interacțiune bogată și multifacetată între culturi. Diversitatea culturală oferă un cadru extraordinar priorităților noastre politice. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, dați-mi voi acum să trec la prioritățile pe care le-am menționat și să le analizez în detaliu. nimic nu poate fi mai simbolic pentru cele 18 luni al trioului președinției decât etichetarea patrimoniului uh, cultural. Această propunere legislativă este una foarte importantă. Ea reprezintă o prioritate pentru președinția maghiară. Ungaria a fost unul dintre statele membre care a pavat drumul inițiativei guvernamentale, care acum este o inițiativă europeană. O cunoaștere profundă a istoriei și culturii Uniunii Europene ne-ar putea ajuta să înțelegem momentul eroic, succesele, valorile sau principiile sau visurile neîmplinite care ne-au uh, adus până în prezent uh, în Europa. Am dorit să încurajăm uh, cetățenii europeni să se gândească la valorile care pun uh, baza Europei. Dorim să îi încurajăm uh, să afle mai multe despre aceste valori. Adâncirea cunoștințelor tinerilor în legătură cu istoria europeană și cu istoria și cultura lor națională este un element absolut necesar uh, pentru a avea uh, cetățeni responsabili și activi. Rezultatul uh, votului în primă lectură în Parlamentul European în legătură cu acest uh, subiect uh, a demonstrat faptul că multe dintre întrebările ridicate de Parlament au fost similare cu cele care au fost ridicate în dezbaterea din Consiliu. Prin urmare, avem toate motivele să credem și să sperăm că Parlamentul și Consiliul vor putea ajunge la un acord în legătură cu acest subiect pe durata președinției noastre. Prin urmare, dorim uh, să ajungem la un acord politic în uh, Consiliu. De asemenea, ne dorim să facem progrese în uh, domeniul cooperării sau creării de rețele între uh, siturile care au fost nominalizate în cadrul acestei inițiative legislative. În iunie organizăm uh, un uh, for uh, la Visegrad, un for al patrimoniului uh, european, care să uh, pună în aplicare această propunere legată de etichetarea patrimoniului cultural. Palatul Regal de la Visegrad, care va purta eticheta europeană, este practic locul ideal de a organiza o întâlnire a acestui for european. O altă prioritate politică a președinției maghiare este să analizeze modul în care cultura poate duce la implementarea strategiei Europa 2020. Strategia nu ia în considerare cultura ca unul dintre sectoarele care poate să ajute Europa uh, să construiască o societate inteligentă, inclusivă. Cu toate acestea, președinția maghiară este convinsă că cultura poate juca un rol important în acest domeniu. Prin urmare, dorim să ne bazăm pe munca președinției spaniole și belgiene, să identificăm uh, locurile unde cultura poate să contribuie cel mai mult la punerea în aplicare a strategiei Europa 2020. Dorim să identificăm măsurile, acțiunile care sunt necesare la nivel european și la nivelul statelor membre. Scopul general ambițios este să asigurăm finanțare adecvată pentru cultură în uh, cadrul financiar următor, care începe în 2014. Sperăm să se adopte și concluzia ale Consiliului în legătură cu acest subiect la summitul din mai. Avem trei obiective care vizează concluziile Consiliului și aici am dorit să ne interesăm de potențialul economic al culturii, în special uh, în ceea ce privește sectoarele creative și sectoarele culturale care prezintă creativitatea și inovarea. În al doilea rând, uh, dorim să vedem uh, cum cultura poate să consolideze coeziunea socială și, în al treilea rând, uh, vom încerca să vedem cum cultura poate să contribuie la construirea unei societăți bazate pe cunoaștere și inovație. În legătură cu asta și în cooperare cu Comisia Europeană, organizăm o conferință între 28 februarie și 1 martie anul acesta, o conferință care va avea loc la Budapesta. Aceste subiecte vor fi ridicate și la reuniunea ministrilor culturii, la reuniunea lor informală de pe 27-28 martie. Sperăm că aceste două reuniuni uh, ne vor uh, duce către versiunea finală a concluziilor uh, Consiliului. O prioritate pentru Consiliu în uh, anul 2011, uh, 2012 și 2013 este promovarea ar mobilității artiștilor și a experților uh, culturali. M-am bucurat să aud cât de importantă este mobilitatea în alte instituții europene, dar și în Parlamentul dumneavoastră. Proiectul pilot pe care l-ați lansat a presupus uh, anumite experiențe foarte interesante. Trebuie să depășim uh, obstacole din calea mobilității artiștilor și experților uh, culturali și în acest sens vom constitui un sistem informatic european. Dacă un artist sau un expert cultural vrea să se mută dintr-un stat membru în altul, atunci acesta ar putea să aibă acces la informațiile relevante care se regăsesc în acest sistem informatic. Dorim să adoptăm și concluzii ale Consiliului în acest sens la reuniunea Consiliului pentru Cultură din mai. Proiectul de concluzie încurajează mobilitatea și stabilește principalele uh, obiective și uh, mijloace uh, prin care va funcționa acest sistem informatic. Dorim să promovăm relaționarea între acești artiști și schimbul de informații. Subiectele vor fi discutate în Consiliu pentru prima dată pe durata președinției uh, maghiare și sperăm noi uh, că vom obține un document uh, final. Cultura poate să joace un rol de pivot în ceea ce privește relațiile externe, poate să joace rolul unui catalist pentru relațiile noastre externe. Dacă cultura este integrată așa cum trebuie în relațiile externe, ea poate să aibă un impact benefic, incluzând aici mobilitatea cetățenilor europeni și dialogul intercultural. De aceea, ne bucură foarte mult faptul că Consiliul pune accent pe uh, rolul uh, culturii în relațiile externe. Dorim să aducem în prim plan cultura în domeniul politicii externe și al relațiilor externe ale Uniunii Europene și în legătura cu statele terțe. Trebuie să consolidăm aceste legături uh, culturale cu statele din afara Uniunii Europene. În cursul lunii iunie vom organiza prima reuniune care va aduce în discuție problema mobilității artiștilor și experților uh, culturali. Um, reuniunea va avea loc la Peci, um, care a fost uh, una dintre capitalele culturale în 2010. Vom discuta problema multiculturalității și a dialogului intercultural și, uh, de asemenea, se va pune problema relațiilor Uniunii Europene cu statele terțe. Apoi, uh, reuniunea Consiliului din uh, mai va presupune adoptarea unei decizii în legătură cu capitalul cultural al uh, Uniunii Europene până în 2015. Atât în legătură cu cultura, cum dați-mi voie să mă refer pe scurt la politica audiovizuală. Înainte însă să fac asta, permiteți-mi să vă spun că politica audiovizuală reprezintă competența împărtășită a două ministere, Ministerul pentru Resurse Naționale, unde uh, lucrez eu ca ministru adjunct și apoi uh, uh, ministrul pentru Ministerul pentru Dezvoltare Națională care e responsabil pentru dimensiunea culturală, conținutul cultural, digitalizarea acestuia și cinematografie. Competențele așadar se divid între cele două ministere mai ales atunci când vine vorba despre digitalizare și uh, uh, librăria digitală europeană. Agenda digitală este extrem de importantă pentru noi și salutăm uh, practic uh, concluziile grupului de înțelepți care s-a axat pe acest subiect. Ne interesează mult digitalizarea conținutului uh, cultural și vom uh, studia recomandările făcute de acest uh, grup al înțelepților. După consultarea comisiei, suntem gata să um, urmăm aceste recomandări. Un alt aspect cheie, o altă sarcină cheie, vizează protecția minorilor, independent de tipul mass mediei despre care este vorba. Acum tinerii folosesc uh, noile tehnologii în mod firesc și în același timp sunt uh, și cei mai expuși. Întotdeauna Uniunea Europeană a fost foarte activă în uh, domeniul protecției minorilor. Au fost adoptate două concluzii ale Consiliului, una în 98, una în 2006 și au existat și alte inițiative serioase în acest domeniu. datorită naturii rapid schimbătoare a noilor tehnologii, trebuie să revizuim mereu regulamentele în vigoare. De aceea așteptăm uh, propunerea Comisiei Europene în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor Consiliului din 98 și din 2006. În urma raportului Comisiei, uh, sperăm să putem adopta niște concluzii ale Consiliului în care Consiliul să solicite statelor membre să pună în aplicare recomandările uh, existente, precum și standardele existente, luând în considerare schimbările tehnologice, evident. În cele din urmă, președinția, uh, de asemenea, va analiza necesitatea de a revizui recomandările din 2006. Uh, Gestionarea conținutului creativ online reprezintă un alt domeniu prioritar unde am văzut că apar schimbări majore. Revoluția digitală a schimbat uh, cu totul modul uh, de uh, abordare al conținutului audiovizual. Una dintre problemele cheie și unul dintre obstacolele din calea dezvoltării unor servicii transfrontaliere este fragmentarea piețelor digitale. Agenda digitală europeană subliniază acest lucru foarte clar. Credem că este foarte important să eliminăm aceste obstacole și să separăm piețele naționale, pentru că doar uh, atunci putem uh, să creăm o piață digitală unică europeană. Președinția maghiară salută carta verde pe care o va pregăti Comisia în 2011 și care va analiza în detaliu dificultățile care vizează publicarea online a conținutului uh, creativ. Trebuie să găsim uh, soluții care să garanteze alegerile și, uh, de asemenea, să garanteze un venit echitabil pentru cei care creează conținut digital. Acest aspect este complex și avem nevoie de o cooperare strânsă între uh, ministerele responsabile pentru dreptul de proprietate intelectuală și sau uh, piețele interne. Pașii întreprinși de noi în acest domeniu depind de momentul la care Comisia Europeană își va publica Carta Verde. Însă, Vom organiza oricum o conferință în legătură cu viitorul uh, audiovizualului între 19 și 20 aprilie anul acesta și ne vom axa pe uh, competitivitatea industriei audiovizuale. În cele din urmă, domnilor și domnilor, dați-mi voie să spun uh, următoarele. Sunt uh, convins uh, că prin cultură putem schimba atitudinea europenilor care uh, nu vor mai vedea Uniunea Europeană ca fiind uh, un spațiu economic, ci mai degrabă uh, un spațiu cultural și intelectual care ne îmbogățește pe noi toți și care ne face mai uh, deschiși. Președinția maghiară poate contribui la asta și sperăm ca la finalul acestor șase luni să avem uh, o Uniune Europeană mai puternică, mai uh, inclusivă și uh, să fim mândri de munca depusă, după care să putem preda ștafeta colegilor polonezi. Sunt deschis acum la orice întrebări ați putea avea. Mulțumesc! Äh, Mulțumim, domnule ministru. Avem șase intervenții. Dacă numărul acesta nu va crește, atunci ne vom putea încadra în timp. Mai întâi, domnul Cavada. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea foarte complexă pe care ați făcut-o asupra activității președinției maghiare. Apreciez foarte mult și nu sunt cu siguranță singurul. Apreciez așadar faptul că v-ați referit la secolul culturilor care a fost uh, secolul 20, dar și la faptul că a fost în același timp un secol al barbariei și admirația pe care am pentru poporul maghiar încă din tinerețe îmi dă dreptul să spun că sunteți foarte bine plasat și aveți foarte bune motive să reamintiți această barbarie Ungaria a fost uh, invadată de otomani, de austrieci, de naziști, de sovietici de două ori, ca să mai vorbim despre alte tragedii. Pe de altă parte, însă ați vorbit și despre Victor Hugo și despre libertatea al cărui apărător el a fost. Nu sunt uh, ministru, nu știu dacă întrebarea mea se aplică dumneavoastră individual, dar se aplică pentru că sunteți totuși un membru al guvernului. Ieri, doamna Nelly Cross, comisarul european, a cerut încă o dată guvernului Budapestei, guvernului maghiar, să revizuiască legea privind mass media pentru ca aceasta să respecte Carta Drepturilor Fundamentale. Întrebarea mea este cât se poate de simplă. Uh, veți schimba această lege pentru a fi în acord cu Carta Drepturilor Omului? Și trebuie să spun că această lege care m-a surprins complet într-o țară încă, cu un popor atât de curajos, se adaugă legii privind dubla naționalitate și legii privind impozitarea întreprinderilor străine, astfel încât ajung să nu mai recunosc patria lui Otilo Iosef, și a lui Laios Coșut și a uh, colonelului uh, Maneter și lui Șandor Cobaci, eroi din 1956, ca să nu mai vorbesc de Șandor Marai sau de Imre Chereșteș. Uh, Schimbați legea aceasta, domnule ministru, pentru a intra în concordanță cu Carta Drepturilor Omului. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Badia Icucet, are cuvântul. Señor presidente, muchas gracias, señor ministro, por sus explicaciones. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentare. În ceea ce privește politicile culturale, discutați despre un uh, domeniu în care avem uh, puține competențe, dar uh, așteptările și provocările sunt foarte mari. Ați vorbit despre obiective, despre identitatea comună europeană. Uh, eu cred că identitatea nu este ceva ce putem crea, este ceva ce ține de mm, sentiment, de trăire. Tot ce putem să facem este să stârnim astfel de trăiri cu inițiative. Ați discutat și despre necesitatea de a prelucra o identitate europeană comună. Uh, ați spus că ar trebui să ne gândim la istoria comună. Dar eu cred că va fi destul de dificil să cădem de acord în ceea ce privește o istorie comună politică și socială. Pentru că perspectivele diferă, uh, istoria a adus cu sine modificări și, iată, apar probleme din această cauză. Așadar, indiferent că discutăm despre similitudinile politice sau istorice, vedem că este foarte greu să ajungem la identitate astfel. Mai bine ar fi să discutăm despre cultură. Ne-ar ajuta mult mai mult, mai ales la capitolul interschimburi. Am putea să întreprindem activități în diferite sectoare culturale. Ați, l-ați menționat pe Franz Liszt. Există însă și alte exemple. Poate că am putea astfel să promovăm împreună cultura europeană, cultura comună. Care este opinia dumneavoastră în acest sens? Ați discutat despre sectorul audiovizual, despre protecția minorilor și despre conținuturile culturale online. Mai avem o problemă. Trebuie să elaborăm un sistem echilibrat care să permită accesul la cultură, dar să protejeze totodată drepturile de autor. Știți că există acum o dezbatere purtată pe acest subiect la nivel uh, și că este foarte dificil la nivel interstatal. Trebuie să venim însă cu propuneri și m-ar interesa opinia dumneavoastră. Doriți să faceți ceva în acest sens? Știți cum poate să se poarte o dezbatere pe acest subiect și ce soluție s-ar putea întrezări? În ceea ce privește protecția minorilor online. Mă bucură faptul că ați abordat acest subiect. Este o temă recurentă, mai ales când discutăm despre, despre guvernanța internetului sunt și eu implicată în acest subiect. Trebuie să întreprindem modificări necesare și să prelucrăm totul astfel încât minorii să fie protejați. Mulțumesc, spune președinta. Helga Trüppel are cuvântul. Um, Mulțumesc, doamna președintă. Prima întrebare concretă. Ați menționat europeana. Ungaria se numără printre statele care au intrat uh, cel mai puțin în era digitală și acum, uh, sub președinția maghiară, sperăm să se întâmple mult mai mult la acest capitol. Uh, sprijin intervenția și întrebarea domnului Cavada în acest sens. Și, domnule ministru, ne-ați spus că sunteți pentru diversitatea culturală și cu politicile culturale doriți să transformați Uniunea Europeană într-un spațiu cultural și intelectual. Uh, nu doar într-o... pentru ca Uniunea să nu mai fie privită doar ca o Uniune politică și monetară. Mi se pare însă că acum există o fragmentare uh, Václav uh, Havel, Gheorghe Conrad și alții au semnat o scrisoare deschisă prin care semnalează îngrijorările lor cu referire la ce se întâmplă acum în Ungaria. Astăzi, nu puteți nega ceea ce se întâmplă în rândul opiniei publice. Trebuie să comentați. Nu este suficient să menționați uh, uh, diversitatea culturală. Vedem foarte bine cum crește antisemitismul în Ungaria și cred că a sosit momentul să vă asumați o poziție în acest sens. Doamna Camer Evert. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Iată, sunt în perfect acord cu antevorbitoarea mea. Știrile ce vin acum din Ungaria sunt îngrijorătoare. Astfel, tot ceea ce ați spus dumneavoastră privind uh, obiectivele culturale, tot ceea ce vreți noastră să realizați, prin prisma a ceea ce se întâmplă în uh, Ungaria este problematic. Cele două lucruri merg mână în mână. Uh, artiștii din Ungaria critică din ce în ce mai mult guvernul maghiar. Uh, sunt întreprinse campanii uh, care lansează atacuri împotriva dumneavoastră. Teatrul Național, orientat uh, pe scena internațională, se spune că în Ungaria va trebui să fie iarăși orientat către sfera națională doar. Știm că arhiva Georg Lukács se confruntă cu probleme financiare din cauza că sunt reduse Uh, este redusă finanțarea. Die Welt, publicația germană, care tinde mai degrabă să fie conservatoare, susține că în Ungaria tonul antisemit este din ce în ce mai pronunțat, atunci eu cred că de vreme ce se întâmplă asta, a sosit momentul ca dumneavoastră să comentați să ne spuneți care este concordanța între ceea ce declarați dumneavoastră și ceea ce se întâmplă în realitate în Ungaria. Cum anume puteți să soluționați această contradicție? Domnul Bischi mai are cuvântul, spune președinta, și apoi ceilalți colegi în cea de-a doua rundă. Domnule Bischi, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule ministru, mă bucură faptul că în introducere l-ați menționat pe list. Un mare european. Doresc însă să vă atrag atenția asupra unei probleme care mereu îmi vine în minte. Aveți un uh, program audiovizual. Și acum se pune următoarea problemă. Georg Rugac este pentru mine un profesor cu idei geniale, cu fapte geniale. Ce facem cu acele părți ale culturii est-europene care nu pot fi încadrate în schema alb și negru? Iancio și alți polonezi, de exemplu. Mă gândesc, de exemplu, la regizorul uh, Claude Metzig, regizorul german, care a făcut uh, și filme de propagandă, dar și filme în underground. Deci avem regizori est-europeni care au făcut filme uh, ce i-au uh, făcut uh, iubit la public, dar care totodată au contribuit la cultura est-europeană. Cum anume abordați acest subiect? Nici nu mă mai refer acum la legea audiovizualului, dar vreau să mă refer la acest conținut audiovizual. Cum anume va trata Ungaria aceste conținuturi? Pentru că, iată, după Ungaria urmează Polonia la președinția rotativă, iarăși o țară de mare cultură. Trebuie să analizăm uh, situația reprezentanților culturii este europene care pot fi preluați în sfera marii culturi europene. Ce părere aveți? Uh, președinte? domnule ministru, aveți cuvântul pentru a răspunde acestei prime runde de întrebări. Tisztelt uh, képviselő, hölgyek és urak! Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, voi face o sinteză în intervenția mea. Domnul Cavada mai întâi. Sunt de acord cu introducerea făcută la întrebarea domniei sale, dar nu și cu concluziile. Nu sunt perfect de acord cu concluziile enunțate de domnul Cavada. Nelly Cruz a enunțat anumite îngrijorări Am un document în fața mea care prezintă trei îngrijorări. Odată discutăm despre chestiunea juridică și a aproximării juridice, apoi definiția definiția unui termen și informația echidistantă. Iată chestiuni care trebuie să fie clarificate. Trebuie să oferim o definiție și trebuie să o încorporăm în legea audiovizualului din Ungaria. Nu cred însă că aceste trei îngrijorări explică ceea ce s-a întâmplat, explică atacurile din, uh, provenite din cercurile politice și cercurile media în urma adoptării acestei legi în Ungaria. Oricum subliniez faptul că nu este de competența mea să fac declarații pe acest subiect. Dar nici nu aș vrea să evit acest subiect. De aceea am ținut să răspund foarte pe scurt. Referitor la întrebarea legată de sensibilizare, sensibilizare față de o conștiință comună europeană, valori comune europene, identitate europeană. Și despre modul în care istoria ar putea să genereze o identitate europeană în secolul 21. Avem tradiții. Istoria ne arată că avem tradiții comune, tradiții culturale. Pentru a sublinia însă elementele cele mai importante dintre acestea și pentru a interpreta ca atare valorile, iată că avem instrumente foarte bune. Avem uh, programul Europeana, care ne poate fi de ajutor în eforturile noastre. sunt angajat în acest proiect, în proiectul european. S-a discutat despre faptul că conținuturile maghiare nu au fost digitalizate până acum sau că doar anumiți autori au ajuns în sfera digitală. Ei bine, într-adevăr, asta trebuie să se schimbe. Sper ca în următoarele șase luni să progresăm realmente și să digitalizăm uh, conținuturile maghiare. Referitor la întrebarea adresată de doamna Trupel, setul de valori europene și diversitatea culturală, intelectuală, bogăția dată de aceasta, acestea astăzi sunt uh, plasate la nivel european într-o poziție dezavantajoasă. Dumneavoastră i-ați menționat pe cei trei liberali care au emis acea scrisoare. I-ați menționat și pe doi, cei doi scritori maghiari care și-au exprimat îngrijorările în ceea ce privește uh, valorile europene. Sunt uh, de acord în parte cu ceea ce a exprimat aceștia. Iar cu privire la antisemitismul crescând în Ungaria, aș dori să mă refer la Islam unul dintre marii gânditori ai uh, secolului nostru, care a făcut un studiu privind uh, atitudinile antisemite din Ungaria. Acest studiu trage următoarele concluzii. În Ungaria, și aș dori să vă atrag atenția asupra acestui aspect, în Ungaria, există o tradiție de mai bine de un secol pentru discursul antisemit. Retorică ce există dar nu a jucat niciodată un rol uh, primar, ci doar unul secundar. Discutăm așadar despre retorică. Retorică ce nu a ajuns în Parlament, pentru că nu a fost uh, îndeplinită marja de 5%. Deci, astfel de mișcări au ieșit din Parlament, fapt care a demonstrat clar că retorica antisemită nu este binevenită și că oricum nu a fost depășit pragul de 5%. Trecem acum prin alte vremuri. Există forme ascunse de antisemitism, de atitudini xenofobe și rasiste. Asta o știm cu toții. Însă, de când uh, guvernul Orban a preluat puterea, nu am putea spune că antisemitismul a luat amploare în Ungaria în ultimele opt luni. Nu sunt de acord cu această idee, o resping. Există semne care ar putea să ne îngrijoreze și care ar trebui uh, abordate. Dar a spune că discursul antisemit a luat amploare este fals, în opinia mea. În ceea ce privește Teatrul Național și alte arhive, când uh, noul guvern uh, și-a preluat funcția, am, uh, am dat curs semnalelor de alarme trase. Au trecut opt luni, nu a fost înlăturat nimeni din funcție, S-a discutat despre faptul că ar fi, fost, uh, ar, ar fi urmat să fie înlăturat din funcție directorul Teatrului Național, dar nu s-a întâmplat. Cert este că această țară, Ungaria, a preluat puterea de la un guvern care a abuzat de fondurile de stat. Obiectivele culturale nu au fost bine finanțate. Arhivele acum sunt pe punctul de a, de a fi desfințate. În fiecare săptămână, iată, trebuie să mă lupt cu colegii mei responsabili pentru buget. Nu avem un ministru de finanțe în guvernul nostru, dar avem persoane responsabile pentru buget și mă lupt cu acestea pentru ca ele să înțeleagă exact care este situația. Am putea să oferim ast- să ofer astfel un, aș putea să ofer astfel un răspuns la mai multe întrebări care mi-au fost adresate. Guvernul nostru nu privește cultura ca fiind uh, un obiect de lux. Nu ne permitem să facem asta. Nu ar trebui să plecăm de la premisa că doar națiunile bogate își permit să aibă cultură, ba ar trebui să fie chiar invers. O țară care, din punct de vedere cultural, o duce bine, poate să se bucure de avantaje economice. Am văzut asta întâmplându-se în uh, Germania, China, Japonia și așa mai departe. Așadar, ar trebui să lăsăm în urmă cele trei definiții negative ale culturii. Cultura este odată privită ca propagandă, apoi ca privind uh, uh, apoi privește cultura ca fiind uh, instrumentul guvernului de a modifica identitatea unei națiuni. Este fals. Cultura, de asemenea, este privită și ca fiind doar un mijloc de divertisment. Iarăși fals. Și a treia definiție negativă este aceea că cultura ar fi nimic mai mult decât un obiect ce poate fi pus la vânzare, produs și pus la vânzare. Politicienii de pretutindeni, nu doar din Ungaria, trebuie să înțeleagă că cultura este altceva decât ceea ce stipulează cele trei definiții. Este un fenomen total diferit față de ceea ce se vehiculează. Și odată ce vom fi realizat acest lucru, atunci uh, vom putea discuta despre finanțarea acestui sector în condiții mult mai bune, atât în Ungaria cât și în alte țări europene. Mulțumesc! Finland. Mulțumim! Domnul Fisa Sarântul. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Cred că prezentarea noastră a fost foarte interesantă. Multe întrebările pe care le-aș fi avut deja au fost uh, exprimate de colegii mei mai devreme. S-a vorbit aici despre identitatea culturală europeană, asta e foarte importantă și cultura este un instrument de creare a identității culturale. Ați vorbit despre moștenirea europeană care, culturală care trebuie protejată, dar există de asemenea și cultura actuală și cultura viitoare Europei. Trebuie să mai privim și în viitor, nu doar în trecut, nu doar să ne concentrăm pe protejarea culturii europene pe care o avem deja. Să ne gândim și la noua cultură. Există noi mijloace de comunicare, există o cultură online. Trebuie să gândim relația dintre cultură și internet și protejarea produselor culturale pe internet, uh, care izvorăște din uh, dezvoltarea noilor uh, tehnologii. După aceea mai există problema mobilității, a mobilității artiștilor. Și am două întrebări pe care vreau să vi le adresez. Artiștii adesea uh, au dificultăți în a obține o protecție socială adecvată și dacă ne gândim la mobilitate, de exemplu, dacă un să ne gândim la un muzician care ar vrea să plece dintr-o orchestră maghiară și să se mute într-o orchestră spaniolă, să zicem. Din punct de vedere al protecției sociale, persoana respectivă ar avea niște probleme. Se gândește uh, președinția maghiară la o soluție pentru asta? Mulțumesc. Uh, întrebări foarte scurte, vă rog, doamna Sanchez. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc și domnului ministru pentru analiza foarte detaliată pe a diferitelor aspecte ale societății noastre europene. Vreau să invoc aici domeniul industriilor creative, culturale și creative, cu care se ocupă comisia noastră și care ar putea contribui realmente la obiectivele economice și de creștere ale strategiei 2020, UE 2020. Aceste industrii culturale creative sunt factori de progres și de coeziune socială și de diversitate culturală, dar și de dezvoltare economică și inovație. Principala întrebare se referă la frânele în care a dezvoltării lor, modul în care le putem elibera potențialul și locul pe care și-l pot găsi în economia digitală, instrumentele care trebuie folosite, mai ales cele financiare, fără să uităm însă și parteneriatul absolut necesar cu sectorul privat și cu autoritățile locale și regionale. Așadar, aș vrea să știu care va fi abordarea președinției, președinției maghiare privind acest domeniu important care este reprezentat de industrie culturale și creative și ce aspecte particulare veți aborda în uh, poziționarea lor în cadrul politicii mai largi a Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Paliadeli. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului ministru pentru prezentarea interesantă și răspunsurile pe care le-a dat uh, la diversele întrebări de până acum. Sigur, uneori trecem dincolo de problemele strict practice. Eu nu voi vorbi despre moștenirea culturală europeană. O să las asta pentru mai târziu. Vreau să aștept și să vedem textul privind eticheta de moștenire culturală europeană. Dar, haideți să fim onești aici. Nu suntem deocamdată capabili să definim cultura europeană, fie că e vorba de cea antică sau modernă. Nu reușim să definim nici măcar identitatea europeană. Sunt niște concepte pe care încă le discutăm și mai sunt multe lucruri de făcut până să avem o astfel de definiție. Deci contribuția președinției dumneavoastră și uh, la căutarea unei identități europene și la definirea unei identități europene, contribuția dumneavoastră așadar poate fi una semnificativă pentru că aveți președinția Uniunii. Lăsând la o parte problemele pe care le aveți în țara dumneavoastră și lăsând la o parte cum spuneam, toate aceste probleme. Cum vedeți utilizarea culturii europene ca un instrument pentru îmbunătățirea relațiilor interne? Mulțumesc. Domnul Tacula. Mulțumesc, domnul președinte. Mai întâi vreau să-i mulțumesc ministrului pentru un uh, discurs european foarte bun și foarte cuprinzător. A ridicat o serie întreagă de probleme importante. În ce privește identitatea europeană, aș spune că poate e dificil să găsești o identitate europeană și ea să fie aceeași și la Budapesta, la Madrid sau în altă parte. Fiecare, fiecare dintre aceste locuri își are propria specificitate. Avem însă tradiții comune, dacă este să ne gândim mai la legea romană și la tradiția iudeo-creștină, e foarte bine să fim aici în Parlamentul European discutând cu președinția maghiară și concentrându-ne asupra cooperării pe care am putea avea în domeniul cultural. Așadar, salut opiniile pe care le-ați exprimat. Protecția minerilor, minorilor pe internet a fost un subiect ridicat deja și mi se pare un subiect foarte important și e foarte important să abordăm lucrurile dintr-o perspectivă europeană. La fel, s-a ridicat problema antisemitismului. În Uniunea Europeană noi suntem angajați să combatem uh, antisemitismul. În această seară, în Parlamentul European, vom avea un eveniment care, care uh, comemorează Holocaustul. Eu personal sunt foarte activ pe acest subiect și este important ca din acest punct de vedere atitudinea Ungariei să nu se schimbe, pentru că peste tot în Europa cred că există niște tendințe îngrijorătoare, însă ce mă îngrijorează pe mine și asta ne privește direct pe noi politicienii, este că se creează o atitudine de opoziție greșită aici. Noi trebuie să ne gândim la programul președinției maghiare și cum să facem ca această președinție să fie una de eh, succes. Spuneți că legea mass media nu face parte din portofoliul dumneavoastră, nu face parte nici din portofoliul nostru, ca să spun așa, ci depinde de comisie și comisia studiază această problemă. Cred că unii politicieni încearcă să blocheze întreaga președinție maghiară, încercând să vorbească numai despre legea privind mass media. Și din acest punct de vedere, cred că putem să uh, lăsăm la o parte această chestiune să lăsăm Comisia să studieze problema și să discute cu Ungaria despre ea și pentru noi e mai interesant uh, să examinăm situația în toate statele membre privind uh, legile mass media și să privim așadar lucrurile dintr-o perspectivă europeană. Am vrut să ridic această problemă pentru că mi se pare că prea des noi, parlamentarii, uh, avem tendința să blocăm o președinție sau să ne concentrăm pe anumită chestiune și să aruncăm acuzații Uh, cred că astăzi s-au uh, făcut, uh, s-au spus aici lucruri foarte importante și foarte corecte din punct de vedere european. Eu sper că noi vom putea să vă susținem, să facem progrese împreună și să avem o dimensiune culturală și de sport și de educație întărită la nivel european. Mulțumesc, domnul Martin. Mulțumesc. Doresc să abordez o altă poziție Domnule ministru pentru cultură, doresc să fac apel la conștiința dumneavoastră. Președinta întrerupe, aveți grijă că vorbiți în numele propriu doar. Vorbitorul rea, vă rog să nu mă întrerupeți, o faceți mereu. Așadar, dumneavoastră reprezentați un domeniu aparte – ne gândim mereu la drepturile omului. Vedem ce se întâmplă când delegația noastră merge să întâlnește cu copiii din uh, Beijing. Obiectivele intelectuale sunt atât de sensibile pentru că presupun o, un acord între drepturile fundamentale, drepturile omului și dezvoltarea unității europene. Am fost și eu membru la Comisia pentru Drepturi uh, fundamentale și știm foarte bine uh, cât de importantă a fost uh, concentrarea mass media. Însă, ceea ce se întâmplă acum cu legea autovizuală din Ungaria și violența implicată în acea lege reprezintă, iată, un lucru fără precedent într-o altă țară. Dumneavoastră, în domeniul uh, în care activați, într-un domeniu clasic, nu puteți să oferiți un răspuns de genul nu este de competența mea. A trebuit ca pe plan intern să deveniți activ, să faceți o declarație clară. O declarație așa cum am auzit-o săptămână trecută la plenara din Parlament, când șeful guvernului s-a exprimat foarte clar la criticile exprimate de eurodeputați. A susținut că nu dorește să fie jignit poporul maghiar și mândria acestuia. Ei bine, domnule ministru, aș dori ca și dumneavoastră să vă exprimați. Considerați că atunci când se lansează atacuri Uh, legate de mândria națională, acestea trebuie privite ca atare sau mai degrabă trebuie să recunoaștem că uh, într-adevăr atitudinile din Ungaria sunt dictatoriale, așa cum s-a stipulat la Parlament. Mulțumesc uh, foarte mult, domnul președinte. Domnul Hans-Peter Martin a spus un lucru pe care vreau să-l spun și eu. Și eu mă tem că uh, unii încearcă să jignească întreaga națiune maghiară prin niște afirmații foarte generale, de exemplu cu acuzații de antisemitism. Și trebuie să mă opun acestui lucru. Mi se par niște afirmații foarte dureroase și nedrepte. Uh, din partea liberală, întotdeauna, dacă nu există suficiente argumente și suficientă muniție politică, care să spunem așa, se ridică problema antisemitismului. Vreau să resping acest uh, lucru, pentru că să nu uităm că primul guvern Orban a fost guvernul care a făcut uh, ziua Holocaustului o zi oficială de uh, aducere aminte în Ungaria și de comemorare și a luat o serie întreagă de măsuri anti, de a respinge antisemitismul și resping așadar afirmațiile care s-au făcut uh, pe acest subiect. Domnul uh, Laszlo Tökeș. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să fiu un pic mai subiectiv. M-am născut în același oraș ca și uh, Serge uh, Uh, Cluj, uh, Closenborg, Coloșvar, cum vreți să-i spuneți, și am luptat împotriva acelei, aceleiași dictaturi a lui Ceaușescu în anii 80. Totdeauna am fost uh, etichetați drept antiromâni și aceasta este o tradiție care a supraviețuit până astăzi. Când am fost ales membru în Parlamentul European, unii membri ai acestui Parlament, unii colegi chiar au spus că eu am o atitudine antiromânească și cu toate acestea am dovedit că pot colabora cu prietenii noștri români în lupta împotriva dictaturii lui Ceaușescu în trecut. Și mi-amintesc de acest lucru, de această situație și de această atitudine atunci când se vorbește despre uh, antisemitism sau când se vorbește despre un... Pro... Când, de exemplu, ai un proces privind uh, uh, utilizarea ilegală a 2 milioane jumătate de forinți, e uh, foarte mult mai ușor să țip că e vorba de antisemitism, să dai vina pe antisemitism. Dacă un uh, maghiar sau un român uh, sau un rom sau un evreu, oricine ar fi, a furat niște bani, atunci persoana respectivă trebuie să fie judecată. Nu pentru a, o, originea sa etnică, ci pentru ce a făcut. Deci să nu dăm vina pe antisemitism, pentru că nu cred că este locul unei audiere aici în Comisia de Cultură a Parlamentului European. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc domnule Tocheș. Domnule Ghezo, vă rog să răspundeți la aceste întrebări. Kezdeném talán a, a végén, tehát a Martínez tőkés... Dați-mi voie să răspund în ordine inversă la întrebări. Comentariile domnului Hans-Peter Martin și ale prietenului meu, domnul Tăcheș, sunt foarte interesante. N-am vrut să vorbesc despre asta și poate nici n-aș fi menționat faptul că dacă este cineva în această sală care a riscat foarte mult și s-a luptat pentru drepturile omului, este, acea persoană este episcopul Laszlo Tökeș. Și probabil uh, eu aș fi în urma episcopului din acest punct de vedere. Cineva m-a întrebat într-o zi de ce nu port cravată niciodată și port ori acest papion, ori nu port nimic și eu am spus, le-am spus povestea că agenții securității au încercat la un moment dat să mă, uh, să mă sugrume cu propria mea cravată și asta mi-a creat o traumă și de aceea nu mai port de atunci cravate. Și sunt într-adevăr foarte sensibil față de această problemă. Libertatea cuvântului, libertatea de exprimare Uh, sunt lucruri foarte importante pentru mine și sunt lucruri pentru care m-am luptat pentru aceste valori fundamentale. Nu încerc să mă laud singur, dar am uh, niște fapte în spatele meu. În Ungaria, așa cum a spus uh, domnul Martin, drepturile uh, acestea nu sunt uh, puse sub semnul întrebării. Sigur, eu nu am un uh, glob de cristal în care să mă uit și să prezic ce se va întâmpla în viitor. Ce pot să vă spun este că avem o lege a mass media și că uh, cuvintele din acea lege și principiile acelei lege pot fi uh, interpretate în uh, multe moduri. De exemplu, și dacă ne uităm la Constituția Statelor Unite, ea nu ar, fi, ar putea să nu fie considerată pentru noi uh, reprezentând suficiente garanții uh, în legătură uh, cu libertățile noastre și până la urmă litera legii nu e niciodată suficient să garanteze libertățile. Dovada și testul suprem va fi implementarea acestei legi pe măsură ce ea se va implementa și dacă veți afla despre orice încălcare a drepturilor fundamentale, vă rog să mă informați și voi fi bucuros să discut despre aceste lucruri cu dumneavoastră. Uh, și încă o dată vă spun că nu pot să-mi întorc, să întorc spatele propriului meu trecut și propriilor mele convingeri morale și nici n-am de gând să fac acest lucru. Sigur că sunt, uh, în Ungaria mai avem multe lucruri de rezolvat și multe lucruri de îndreptat. Din, la toate nivelurile, începând de la nivelul legislativ până la toate celelalte nivele ale societății. La fel ca și alte țări europene. Avem foarte multe lucruri de făcut și de aceea noi credem că uh, înființarea, crearea unei etichete, unei etichete privind moștenirea culturală europeană și implementarea uh, strategiei UE 2020 privind uh, cultura, mobilitatea artiștilor și a experților culturali. Toate aceste lucruri așadar considerăm că sunt adevăratele priorități de politică europeană și că toate acestea pot ajuta la crearea unei identități europene comune, nu o garantează, dar pot contribui la asta și încă o dată rămâne de văzut cum vom reuși să punem aceste principii în practică, cum putem, vom reuși să transformăm niște cuvinte frumoase în fapte. Crearea unei identități europene comune este practic scopul nostru final, însă drumul care duce la această destinație este unul foarte lung și foarte uh, dificil. Să nu uităm că diferitele identități europene sunt cât se poate de eterogene. Haideți să rămânem la exemplul lui Franz Liszt majoritatea melodiilor cântecelor compuse de, ă, de el, de Liszt sau chiar de Brahms și au originea în muzica țigănească. Cultura europeană, maghiară a fost întotdeauna foarte ă, incuprinzătoare, întotdeauna a fost capabilă să încorporeze și să sintetizeze o serie întreagă de valori culturale uh, dacă vă uitați numai la uh, munca și opera lui Bela Bartok, uh, care a folosit motive muzicale uh, maghiare, dar și slave sau românești uh, în uh, compozițiile sale muzicale, în operele sale, și le-a amalgamat în ceva care este în mod unic maghiar. Așadar, cum spuneam, avem un drum lung în fața noastră dar ne-am uh, angajat în această călătorie și o facem pas cu pas. Și, sigur, pentru artiști, pentru experții culturali, uh, măsurile despre care vorbim nu sunt niște pași, pași mici, ci sunt lucruri importante. Fie că vorbim, știu, despre probleme de uh, asigurări sociale, de impozitare, de mobilitate, aceste lucruri sunt foarte importante pentru acești oameni aș spune, un uh, mic pas pentru Europa, dar un pas uriaș pentru un artist individual. Acestea sunt lucrurile la care trebuie să ne gândim. Mulțumim, doamnă Trupel. Ați vrut să interveniți. Da, doamnă președinte, este foarte important să mă adresez colegului Babu. Când am spus că există multe studii și articole care identifică Uh, porniri antisemite în Ungaria, am vorbit serios și uh, susțin această idee. Domnule Vado, nu am uh, desemnat însă nicio persoană din căpere ca fiind antisemită. Nu am jignit pe nimeni. Este o diferență foarte mare și aș dori să o recunoașteți ca atare. Nu aș vrea să considerați că am vrut să jignesc, Ba dimpotrivă, am subliniat anumite tendințe din societatea maghiară, așa cum o fac și, cu referire și la celelalte societăți. Și m-aș bucura să uh, percepeți ca atare această diferență. Ministrul, vreau să intervin și eu, spune ministrul, uh, cu referire la afirmația Helgei Triple. Am și o întrebare cunoașteți un studiu care să indice proliferarea atitudinii antisemite din Ungaria în ultimele opt luni? Fiindcă mi amintesc că în urmă cu un an citeam și eu în ziare titluri de genul uh, Iobic va fi aliatul Fides. Dar uh, iată că dacă știți care este situația politică internă din uh, uh, Ungaria, veți vedea că s-a ajuns la o, o, alt, o cu totul altă relație. Iobic este un rival atroce al partidului aflat la guvernare Fides. Sigur că există tendințe antisemite, retorică antisemită peste tot în Europa. Și nu putem să facem minuni în uh, șase, șapte luni. Dar nu puteți da vina pe guvernul nostru, guvern care, iată, se află la putere de doar opt luni, nu puteți da vina pentru existența atitudinilor antisemite din Ungaria. Politica media, politica culturală uh, reprezintă domenii în care guvernul nostru dorește să pună bazele unui discurs european. Vrem să facem acest lucru împreună cu dumneavoastră împreună cu dumneavoastră și cu toate uh, forțele politice civile din Ungaria. V-am oferit deja câteva exemple. Cine poate opri xenofobia, rasismul, antisemitismul? Ei bine, acestea sunt forțele menționate de mine deja. Sunt forțele care ne sunt aliate nouă celor de la Fides. Pentru că doar împreună putem să oprim aceste tendințe. Mulțumim, domnule ministru. Vă aflați într-un parlament unde se poartă dezbateri cu plăcere și trebuie să faceți față dezbaterii. Văd că rezistați cu brio. Ca ministru al culturii sunteți responsabil pentru politica culturală, uh, libertatea presei, uh, libertatea de exprimare. Chiar dacă nu țin neapărat de resortul dumneavoastră, dar sunt subiecte care țin de cultură și trebuie abordate ca atare. Doresc însă să mă adresez colegilor noștri. Nu mi se pare uh, lăudabil faptul că mereu avem standarde duble. În Uniunea Europeană avem legi mass media care până acum nu au fost atacate de nimeni. Avem legi mass media, uh, de exemplu, Slovenia, când um, a, avut președinția rotativă, nu a fost în situația de a se justifica pentru legea mass media. Dacă am fi întrebat Slovenia, dacă am fi întrebat pe reprezentanții Sloveniei uh, ce se întâmplă în țara lor, atunci am fi aflat și noi câte ceva lucruri foarte interesante. Așadar, trebuie să avem o unitate standard de măsură. Ni s-a spus oficial că dacă Comisia va semnala erori în această lege, atunci guvernul o va schimba. Așadar, haideți să avem puțin tică răbdare, și să vedem cum se vor derula lucrurile. Am înțelegere mare pentru ceea ce s-a vehiculat în sală, dar sunt împotriva prejudecăților. Există și alte domenii unde clar este vorba despre încălcări grave ale drepturilor omului și nu ne facem voce auzită atât de bine. Să ne amintim ce s-a întâmplat cu limba maghiară în Slovacia. Ce s-a întâmplat pe atunci cu cei care protejau drepturile oamenilor? Unde au fost aceștia? Cred că ar trebui să avem mereu aceeași unitate de măsură și nu ar trebui să ne orientăm după apartenența politică. Spre deosebire de domnul Martin, la reuniunea comună cu Libe, am uh, adresat întrebări foarte importante, de interes general și anume ce se întâmplă cu televiziunea publică, încotro se îndreaptă acest, aceasta, cum mai beneficiază aceasta de sprijin, cum va supraviețui. Acestea sunt întrebările care ne vizează pe noi și care ne sunt atât de importante și de aceea am avut și raportul lui Ivo Belet. Recunosc că uh, Ungaria, în urmă cu doi ani, ne-a atras atenția asupra faptului că ar trebui să analizăm situația instituțiilor uh, publice din uh, Ungaria, din Polonia și așa mai departe. Acum uh, doi ani nu exista acea lege în Ungaria. Iată care a fost motivul pentru uh, raportul Belet. Acum o să avem legea audiovizualului. Uh, ar trebui să ne preocupe, sigur, ceea ce se întâmplă cu aceasta, dar să nu avem o atitudine bazată pe prejudecăți. Guvernul a spus că va modifica legea, trebuie să avem uh, încredere în acesta. La fel, uh, Ungaria este țara care mereu s-a preocupat de problema etniei rome, indiferent de guvernul ce a fost la putere. Avem porniri, atitudini radicale în țările europene, uh, indiferent că discutăm despre cei de etnie romă sau despre Uh, despre musulmani. Așadar, ar trebui să avem o atitudine diferită, mult mai precaută. Dacă avem un guvern care dorește să abordeze problematica etniei romă la nivel educațional, la nivel cultural, atunci este foarte bine. Antisemitismul nu este subiect care vizează strict Ungaria, este un subiect care ne afectează pe noi toți. Atunci nu ar trebui să arătăm cu degetul, degetul doar un singur stat, pentru că, de exemplu, sunt convinsă că și în Germania există foarte multe tendințe antisemite, dar dat, dat fiind trecutul nostru oribil, aceste tendințe sunt înăbușite mult mai repede. Tendințele acestea există și în alte state, așa că nu ar trebui să ne comportăm ca și cum Ungaria, țara aflată la președinția rotativă, este singura vinovată de astfel de atitudini. Îmi cer scuze că am rostit toate acestea, a trebuit însă să mă descarc și eu. Sunt probleme care trebuie abordate ca atare. Domnul Cavada, doamna Trupel, doamna Camerevert, la fel au abordat subiectul în mod corect. Eu sunt de părere că în următoarele săptămâni guvernul maghiar ne va spune cum anume va aborda problema. Și sunt convinsă că oamenii competenți din acest guvern știu cum să abordeze chestiunea. Politica culturală a unui stat, închiderea unui teatru. Ei bine, acestea sunt lucruri care, dacă ne preocupă pe noi cei de la Uniunea Europeană, înseamnă că exagerăm și mergem mult prea departe în acțiunile noastre. Vrem ca pretutindeni să avem teatre, să avem cinematografe, dar dacă undeva, din anumite motive, poate chiar uh, motive false, uh, se închide o astfel de instituție, uh, atunci tot ce putem să facem este să ne manifestăm atitudinea critică. Nimic mai mult se întâmplă în Franța, se întâmplă în Anglia, se întâmplă peste tot. Nu este bine să arătăm mereu cu degetul o țară pentru că va exista un efect de recul. Mulțumim, domnule ministru, pentru prezență. Trecem acum la următorul nostru invitat. V-aș ruga uh, cei care părăsiți sala să o faceți în liniște. Cei care rămâneți în sală să luați loc. Vrem să vorbim despre tineret. Domnule Tacola, dorim să vorbim despre tineret. Ne bucură faptul că acum, la final, va interveni ministrul responsabil pentru uh, programul multianual de tineret. Sper că ne veți oferi puțin curaj și că veți veni cu idei noi pe care putem să le tratăm împreună. Domnule Solteș, aveți cuvântul. Szót elnök asszony, tisztelt elnök asszony, alelnök asszony, alelnök úr. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Vom uh, continua cu lecția maghiară, însă voi încerca să fiu cât se poate de succint. Cu toate acestea, însă tot trebuie să vă ofer o scurtă imagine de ansamblu în legătură cu prioritățile și planurile președinției maghiare pentru următoarele șase luni. Programul președinției uh, maghiare este în acord cu deciziile și programele Comisiei, Consiliului și Parlamentului. Se aliniază și politicilor și deciziilor care formează baza politicii pentru tineret a Uniunii Europene. Dați-mi voie acum, în câteva minute, să vă ofer o scurtă imagine de ansamblu a priorităților noastre pentru aceste șase luni. Politica europeană pentru tineret se bazează pe trei piloni mari. Unul e reprezentat de noul cadru de cooperare europeană între 2010 și 2018. Aceasta este perioada de referință. Aici avem opt obiective cheie care se suprapun peste competențele comisiei uh, dumneavoastră, educația și istoria fiind uh, cel mai important aspect aici. Alte două obiective au legătură cu politica pentru tineret uh, și anume participarea și activitățile voluntare. Acestea sunt elemente esențiale ale programului președinției maghiare celelalte obiective ale primului uh, pilon uh, aleg să nu le detaliez uh, din cauza lipsei timpului, dar voi reveni cu altă ocazie la ele. Cel de-al doilea pilon este Pactul European pentru Tineret. Acesta este parte a procesului de la Lisabona și unul dintre mesajele sale cheie este implicarea tineretului implicarea sa activă în politică, în politica de zi cu zi. Văd uh, fețe tinere în această sală. Sunt tineri care reprezintă interesele tinerilor. Pe lângă acești trei uh, piloni, uh, mai trebuie să subliniez și tineretul în uh, mișcare, care este un program foarte important ce înlocuiește Pactul European pentru Tineret. În această dimineață am auzit întrebări în legătură cu finanțarea. Tineretul în mișcare poate să devină una dintre inițiativele emblematice în strategia Europa 2020. Există șapte asemenea inițiative emblematice și în domeniul educației și politicilor pentru tineret. Tineretul în mișcare este programul care poate să ne ajute în activitatea noastră. În ceea ce privește instruirea și educația, e bine, trebuie să îmbunătățim uh, calitatea. Același lucru este valabil deci și pentru instruire și pentru educație. Ca uh, rezultat al uh, unei instruiri sau educații îmbunătățite, putem uh, crește rata ocupării forței de muncă și, în același timp, rata de ocupare în rândul tinerilor. Să nu uităm faptul că unul din cinci tineri sunt șomeri. Această problemă este una uriașă. Și asta mai ales dacă o privim din perspectiva următoare – Astăzi, uh, tinerii sunt cei care vor trebui să susțină sistemul educațional de sănătate și uh, sistemul social al Europei în decadele ce urmează. Stimați uh, eurodeputați, dați-mi voie să menționez un alt program orientat spre viitor, care are cinci elemente importante. Uh, unul dintre acestea este Serviciul European de Voluntariat. Acest aspect este important la începutul președinției maghiare pentru că de, tocmai ce am lansat uh, activitățile voluntare europene. Este un mesaj important uh, pe care îl transmitem uh, pentru a le îndeplini așteptările. Stimată doamnă președinte, stimați eurodeputați, trioul de președinții are un program în comun și în cadrul acestuia președinția maghiară vrea să se axeze pe rezultatele președinției uh, spaniole și belgiene. Dorim să ne axăm mai ales pe ocuparea în rândul tinerilor. Președinția spaniolă s-a axat uh, pe incluziunea socială. Aceasta a fost prioritatea majoră a acestei președinții. Pe durata celor șase luni de președinție belgiană, prioritatea de vârf a fost uh, munca tinerilor, iar acum, în această perioadă de șase luni a președinției uh, maghiare, prioritatea majoră este participarea. Și aceasta mai ales în ceea ce privește ocuparea în rândul tinerilor. Ce înseamnă participarea? E bine, ea înseamnă calitatea de cetățean activ, implicare în viața publică, implicare în uh, politică. Practic o participare la viața publică, la viața politică și la piața muncii. Cum spuneam deja, la fel de important uh, este să implicăm tinerii în viața publică, să-i implicăm uh, în uh, politică, de asemenea. Pentru că tensiunile care ies la suprafață, cărora le-am fost martori astăzi, sunt mai ușor de eliminat atunci când tinerii discută aceste subiecte. Ei se înțeleg mai bine unii cu alții, comunicarea le este mai facilă. De aceea, participarea tinerilor la viața politică este atât de importantă și uh, ea poate aduce foarte multe beneficii. Aș dori să menționez uh, acum și activitățile de voluntariat. Voluntarii sunt prezenți mai degrabă în vestul uh, Europei, sunt mai activi în această zonă a Europei. Noi, uh, în centrul și estul uh, Europei, nu suntem atât de familiarizați cu munca de voluntariat. Însă, dacă dorim să reușim să implementăm obiectivele implicate în programul european de voluntariat, atunci trebuie să implicăm fiecare stat membru al Uniunii Europene. Și nu mă gândesc doar la statele membre ale Uniunii, ci uh, ne dorim să implicăm și state din afara Uniunii Europene, practic state terțe. Dorim acest lucru pentru că cu extinderile viitoare ale Uniunii Europene, cetățenii acestor uh, state uh, terțe vor fi cândva cetățenii ai Uniunii Europene. Președinția maghiară la reuniunea uh, Consiliului pentru Cultură și Educație din uh, mai dorește uh, să adopte concluzii în legătură cu participarea tinerilor la viața publică. Acum aș dori să vă spun câteva cuvinte despre dialogul structurat. Acesta este încă un domeniu care reprezintă o prioritate pentru noi și care are o legătură strânsă cu ocuparea în rândul tinerilor. când ne-am pus de acord cu colegii spanioli și belgieni să transformăm acest uh, fapt într-o prioritate, am dorit să ne axăm pe o abordare de jos în, sud, în sus. Doream să pornim chiar de la uh, rădăcină și să îi încurajăm pe tineri să își prezinte ideile, solicitările, propunerile, iar apoi uh, să încercăm să canalizăm toate aceste idei, propuneri, dorințe și solicitări uh, în procesul de uh, elaborare de politici la nivelul Uniunii Europene. Aceasta era linia uh, politică la care ne gândeam. Aș dori să profit de această ocazie pentru a vă invita la conferința Tineretului European, care va avea loc între 2 și 4 martie la Budapesta sau, mă rog, puțin în afara orașului, în orașul Gödel. Această conferință va uh, reuni toate părțile interesate de uh, politicile în domeniul tineretului. Sperăm să adoptăm și concluzii ale Consiliului în uh, mai și aceste concluzii vor fi de natură politică și vor stabili prioritățile pentru președințiile care ne vor urma, adică președințiile poloneză și daneză. Doamnelor și domnilor, trebuie să conchid acum. Doamna președintă face semn că trebuie să îmi închei intervenția. Aș dori, prin urmare, să vă atrag atenția la programele care se vor derula nu doar în uh, Ungaria, ci peste tot în Europa, la Bruxelles, de exemplu. Și aici aș dori să mă refer și la anul uh, Uniunea Europeană-China al uh, tineretului. Toate sunt activități uh, care sunt în slujba obiectivului de a spori implicarea și participarea tinerilor la viața publică, la democrația reprezentativă, la viața uh, politică. Și e clar că președinția maghiară se va axa pe asta. Mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru! Din păcate, timpul ne presează. Asta din cauza timpului alocat uh, dezbaterii cu domnul uh, ministru al culturii. Nu înseamnă că interesul pentru domeniul noastră este mai scăzut. Domnul Fisas și domnul Tacula doreau să ia cuvântul. Vă rog. Domnul Fisar, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru explicațiile oferite. Doamnă comisar Vasiliu, primește acum grupuri de tineri uh, în Parlamentul European. Unul dintre noi am fost invitați să fim uh, acolo, însă noi suntem aici uh, ascultându-vă pe dumneavoastră. Această comisie are foarte multe teme legate de problema tineretului. Ați menționat implicarea politică a tinerilor eu uh, m-am implicat în politică acum foarte mulți uh, uh, ani, la moartea lui Franco, și în acel moment persista un sentiment de entuziasm în rândul tinerilor europeni în ceea ce privește chestiunile politice. Însă, E clar că trebuie să evităm profesionalizarea politică a tinerilor fără o bază academică solidă, pentru că nu consider că tinerii ar trebui să intre în uh, politică ca singură opțiune, pentru că uh, până la urmă și-ar pierde uh, încrederea de care se bucură. Ați menționat activitățile de voluntariat și mă gândesc că uh, la ce vă așteptați uh, dumneavoastră oare în ceea ce privește anul european uh, al voluntariatului? Ați putea să ne spuneți exact la ce vă gândiți? Erasmus, de exemplu, a fost un proiect uh, desfășurat bine în Uniunea Europeană și a făcut uh, mult mai multe pentru tineri decât orice alt uh, tratat. Domnule Tacul, aveți cuvântul, vă rog să fiți succint. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să îi mulțumesc domnului ministru pentru un discurs bun. Pe durata președinției maghiare veți avea o atitudine pozitivă și doriți clar să obțineți multe. Dacă doriți să transmiteți toate aceste lucruri tuturor statelor membre, cred că președinția maghiară va fi un succes și succesul va persista și după încheierea acestei președinții. Dumneavoastră vorbeați despre coeziune uh, socială și despre preocuparea dumneavoastră în legătură cu lipsa de ocupare în uh, rândul tinerilor. E adevărat uh, că există o rată de neocupare a tinerilor de 20% în Europa. Ori această problemă este chiar, uh, uh, chiar majoră, deși există această libertate de mișcare pe piață. Această problemă ar trebui ridicată. Dumneavoastră ați vorbit uh, la modul serios despre problema tinerilor. În același timp, mi se pare că ne lipsește forța de muncă în uh, Europa. În multe state membre, vârstele de pensionare sunt uh, ridicate, carierele sunt prelungite, se oferă bonusuri pentru cei care doresc să lucreze și după vârsta de 65 de ani. De asemenea, avem și imigranți din state terțe, prin urmare, situația este puțin ciudată. Dacă nu există uh, locuri pentru tineri, atunci uh, cum putem să încurajăm uh, pe cei în vârstă să își continue activitatea? Sau cum putem să invităm cetățeni din afara Uniunii să lucreze aici? Cum am putea să ridicăm această problemă la nivel european? Pentru că e clar că viitorul nostru ține de tinerii noștri. Prin urmare, aceștia uh, trebuie să-și găsească locuri de muncă bune. Domnul Boris are cuvântul. Două întrebări uh, succinte. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc uh, pentru o atitudine foarte bună a dumneavoastră și a președinției maghiare. Ne bucurăm să auzim că veți transfera aceste obiective președinției poloneze. Cum putem vorbi despre cooperare în ceea ce privește problemele tineretului între Uniunea Europeană și China? Și apoi a doua întrebare se referă tot la uh, tineret. Știm cu toții că astăzi facem economii în ceea ce privește punerea în aplicare a programului Erasmus. Mii de studenți, din păcate, părăsesc universitățile din Belarus pentru că nu își pot continua studiile. V-ați uh, gândit uh, dacă nu ar fi acceptabil uh, să implicăm studenții din uh, Belarus în acest program, chiar dacă nu sunt cetăței a Uniunii Europene. E clar că sistemul lor educațional este unul prost și acești tineri nu pot să studieze în țara, în țara lor. Mulțumesc. Domnule uh, o întrebare foarte scurtă, pentru că nu mai avem decât 5 minute la uh, dispoziție și apoi trebuie domnul ministru să dea răspunsuri. Sigur că da doamnă președinte, doar o singură întrebare aveam. E un fapt foarte bine cunoscut că Ungaria, dar și alte părți ale Europei se confruntă cu o problemă demografică. S-ar putea să nu greșesc uh, subliniind faptul că soluția ar trebui să fie tratată la nivelul uh, tineretului. După cum uh, bine uh, știți, domnule ministru, guvernul uh, maghiar dă o importanță sporită protecției familiilor și ar dori să facă față provocării demografice astfel. Modelul maghiar, prin urmare, ar putea servi ca model european din acest punct de vedere. Întrebarea mea este ce intenții aveți uh, în ceea ce privește politicile pentru tineret pentru a proteja familie și pentru a face față provocărilor uh, demografice? Domnule ministru. Tisztelt elnök asszony, megpróbálom tartani az időt. domnule președinte, voi încerca să respect uh, timpul care mi-a fost acordat și să subliniez că Evident, doamna comisar Vasiliu <coughs> are un schimb de opinii privind activitățile de voluntariat și este important pentru viitorul nostru. Dar ce am spus că voluntariatul ar trebui să fie uh, subiectul unei discu- un subiect de discuție la Consiliul din mai, trebuie să fie pe ordinea de zi a Consiliului din mai. Uh, și e important nu doar pentru Ungaria, ci și pentru toată Europa. De peste tot ne vine feedback de la sociologi și studii. Se fac studii care arată că dacă reușești să implici tinerii în activități de voluntariat, în activitatea instituțiilor sociale și de îngrijire sau uh, instituții pentru persoane cu handicap. Deci dacă sunt implicați în toate aceste activități, atunci mai târziu în viața lor au o atitudine complet diferită în sensul că sunt persoane mai deschise, mai tolerante față de cei care au, ajutor, au nevoie de ajutor. Așadar, în anul pentru voluntariat, anul european al voluntariatului, acesta este lucrul cel mai important, pentru că în Europa mulți oameni uh, au dizabilități, vorbim de, de foarte, mulți, foarte multe persoane care suferă de dizabilități și această problemă poate fi rezolvată numai prin întărirea solidarității și solidaritatea este un lucru pe care tinerii trebuie să-l învețe foarte devreme. Ca să răspund domnului Tacula, începește coeziunea socială și angajarea tinerilor. Ce putem face pentru a face față provocărilor? Programul pe care l-am subliniat și care în mod organic este încorporat într-o serie de programe pe 6-7 ani, eu sper că va putea produce o serie de ținte care să trebuiască uh, propuse de comisie în primăvară și să identificăm astfel problemele cele mai urgente, cele mai arzătoare în viața tinerilor, incluzând aici și problema angajării profesionale. Aveți completă dreptate când spuneți că în afară de șomaj ne confruntăm adesea și cu o, o lipsă a forței de muncă în Europa. Asta e o problemă de uh, formare profesională și de educație, dar are legătură și cu politicile de tineret și e relevant nu doar pentru comisia noastră, ci, și, ci pentru o serie întreagă de comisii ale Parlamentului European și trebuie să găsim o abordare uh, comună pentru a rezolva această problemă complexă. Domnului uh, Boris, aș vrea să-i răspund. ci să vă reamintesc ce, de, ce evoluție fantastică și ce succes economic extraordinar uh, s-a produs în China în ultimii ani, pentru că s-a vorbit despre anul de uh, tineret UE-China. Acum două săptămâni a avut loc uh, ceremonia de deschidere a acestei manifestări în Bruxelles și trei aspecte s-au subliniat de către vorbitori. Unu, cooperarea culturală, care poate să ne ajute să ne înțelegem mai bine valorile celuilalt și să le acceptăm. În al doilea rând, cooperare și educație și în al treilea rând, colaborare economică între Uniune și China. Primele două sunt la fel de importante ca și cooperarea economică, pentru că cultura este cea care ne dă contextul și care ne leagă unii de ceilalți. Și Cooperarea economică ne poate ajuta și pe noi europenii și tineretul european îl poate ajuta să găsească locuri de muncă și poate întări piața muncii. Și fără piața muncii, evident, nu se pot rezolva problemele tineretului în general. Deci trebuie îmbunătățite îmbunătățită situația pe piața muncii și trebuie îmbunătățit accesul tinerilor la piața muncii. În ce privește uh, situația tinerilor din Belarus și aici mobilitatea este o problemă majoră. Îmi pare foarte rău că în uh, vecinătatea directă a Uniunii Europene există țări care se află într-o situație atât de dificilă pentru tineri și pentru opoziția politică. Și e deplorabil ce se întâmplă uh, Uniunea ar trebui să aibă o poziție concertată și ar trebui să încercăm să ne coordonăm și cu uh, rușii, cu conducerea rusă și să avem niște programe de mobilitate care să ne ajute să promovăm perspectivele tinerilor și studenților belaruși în general. E foarte dificil să răspund pe scurt la întrebarea episcopului Tăcheș, pentru că politica de tineret, politica de familie merg mână-mână și vor determina viitorul Europei. Dacă Europa vrea să rămână puternică, și cred că ăsta e interesul nostru al tuturor, să fim puternici atât din punct de vedere cultural cât și economic și social, trebuie să ne concentrăm eforturile pe tineret și pe politicile privind tineretul și familia și în ultimele șase luni guvernul maghiar a încercat să dezvolte politici în această direcție și sperăm că va fi, vor exista rezultate pozitive. Nu zic că am inventat noi acum roata, din potrivă, noi urmăm uh, exemplul Franței, Germaniei, țărilor scandinave, dar întotdeauna putem face schimb de bune practici. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru! La începutul unei președinții Mereu avem impresia că în următoarele șase luni vom realiza foarte multe. Dar știm că de fiecare dată putem să întreprindem doar pași mici. Pași mici care, continuați de președinția următoare, președinția poloneză, pași mici pe care noastră acum îi preluați de la președinția belgeană, ajung în final la un obiectiv concret. Uh, vă vom sprijini și sperăm că în cadrul președinției maghiare veți uh, dota programele cu ceea ce au nevoie și veți explica ministrilor finanțelor uh, din Europa că avem nevoie de bani pentru cultură și pentru tineret. Ați primit acest mesaj din partea noastră. Fiecare ministri au primit acest mesaj din partea noastră. Mulțumim pentru prezență, mulțumim uh, colegilor pentru faptul că au fost alături de noi și au adresat întrebări până la final. Dorim președinției maghiare uh, toate cele bune, dorim ca, ca legea audiovizuală din Ungaria să nu umbrească tot ceea ce se întâmplă. Să sperăm că modificări necesare vor fi întreprinse pentru ca apoi să privim către președinția maghiară cu încredere ca, uh, spre o președinție europeană cum s-a numit de fapt. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Domnule ministru, ne luăm rămas bun. Domnul Ivan uh, nu va putea să intervină acum. Uh, ați putea să fiți alături la ora 5 după amiaza, după discuția cu doamna Reding, atunci vom putea să preluăm tema dumneavoastră și vă mulțumim pentru înțelegere. Mulțumim mult! Reuniunea se suspendă până astăzi la ora 15.